Okay, I think we should get started. Welcome. Bună dimineața, cred că ar trebui să începem. Bun venit tuturor, avem o ordine de zi încărcată la ședința noastră de astăzi și ar trebui să începem tocmai cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii, cred că o putem considera adoptată. Avem câteva uh, anunțuri din partea președintelui. Ședința de astăzi este transmisă pe internet. Interpretarea este disponibilă în 22 de limbi, iar uh, deciziile coordonatorilor din 17 octombrie au fost trimise pe mail către toți membrii ITRE uh, înainte de 5 noiembrie 2019. Și uh, trecem la punctul 3 adoptarea procesului verbal a reuniunilor, tot din 17 octombrie. Nu cred că sunt comentarii și cred că putem să trecem direct la punctul 4, unde am marea plăcere de a ura bun venit uh, doamnei Paura Pinio, care este director um, uh, curent al um, DG Energie, uh, care a fost invitată să facă o prezentare a comunității energie și um, despre revizuirea în curs a tratatului care înființează Comunitatea Energiei. După cum știm, um, această comunitate este o organizație internațională care reunește Uniunea Europeană și vecinii săi pentru a crea o piață a energiei integrată paneuropeană. Organizația s-a fondat prin uh, tratatul care înființează energia, Comunitatea Energiei, semnat în octombrie 2005 la Atena și a fost în vigoare din um, iulie 2006. Obiectivul principal al Comunității Energiei este acela de a extinde normele și principiile pieței energetice energetice din Uniunea Europeană în statele din um, Europa de Sud-Est, regiunea Mării Negre și dincolo de acestea, pe baza unui um, uh, cadru legal obligatoriu. Avem o oră pentru această dezbatere și vă dau cuvântul cu plăcere, doamnă Piniu, pentru prezentarea dumneavoastră. Bun venit și așteptăm cu interes prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună dimineața, stimați membri. Îmi face o deosebită plăcere să uh, fiu aici și să vorbesc despre comunitatea energiei. Avem uh, această primă discuție în mandatul uh, Parlamentul European, așa cum a spus uh, domnul președinte. Într-adevăr, comunitatea energiei reunește Uniunea Europeană și statele sale membre și nouă state ne-UE contractante, șase state din Balcanii Occidentali, Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord, Kosovo, Muntenegru și Serbia. Și, de asemenea, trei uh, state din uh, vecinătatea estică, Moldova, Georgia și Ucraina. S-a înființat uh, prin tratatul care a creat Comunitatea Energiei, semnat în 2005 și care a intrat în vigoare în 2006 și clar reprezintă unul dintre instrumentele cheie ale Uniunii Europene în domeniul uh, energiei uh, la nivel extern și unul dintre obiectivele sale este să creeze condițiile de reglementare pentru o piață a energiei bine integrată. Inițial, în uh, comunitatea energiei, um, um, sunt reunite acolo Uh, părțile contractante și Uniunea Europeană, pentru că piața energiei nu se oprește la frontierele Uniunii Europene, nici fluxurile de electricitate și avem tot interesul să avem o piață integrată între Uniunea Europeană și vecinătatea noastră. Prin semnarea tratatului um, Comunității Energiei, părțile contractante s-au angajat să implementeze legislație cheie în domeniul energiei într-un uh, calendar fixat și um, se prevede acolo și o procedură de soluționare a litigilor, asigur asigurându-se astfel executarea angajamentelor. Comunitatea energiei reprezintă așadar un catalist important pentru evoluția politicilor de energie în regiune și cu un potențial uh, efect de contagiune și în alte regiuni. Și pe lângă faptul că se creează un uh, cadru de reglementare și de piață stabil care poate să atragă investiții și foarte important să sporească aprovizionarea mai sigură, uh, prin aceasta se îmbunătățește și situația de mediu când când e vorba de aprovizionarea cu energie în Uniune și că se încurajează utilizarea energiilor regenerabile și eficiența energetică și se dezvoltă concurența la nivel regional, precum și uh, uh, încearcă să creeze economii la scală. În ceea ce privește guvernanța um, comunității energiei, principalul organ de luare deciziilor este Consiliul Ministerial, care se reunește anual uh, în partea contractantă care deține președinția, în cazul de față Moldova, în prezent și uh, o să revin ulterior pentru că Consiliul Ministerial se reunește astăzi pe 13 decembrie la Chișinău. De asemenea, avem și uh, grupul permanent de nivel înalt care pregătește reuniunile Consiliului Ministerial și care se reunește de cam patru ori pe an. Comunitatea energiei are un secretariat care este organul de implementare și are și un um, Consiliu de Reglementare, uh, care este un organ uh, independent de autorități de reglementare, care au ca um, um, obiect de, de activitate o oglindire a atribuțiilor agenției noastre din Europeană. Și, în sfârșit, în scopul unei uh, executări mai bune, a unei implementări mai bune a achiului comunității um, energie, există și o dimensiune parlamentară. Există o plenară a Parlamentului care se reunește de până la două ori pe an. Reuniunile au loc uh, sub um, președinția Parlamentului, părții contractante care deține președinția Consiliului Ministerial iar următoarea reuniune este planificată pentru data de 12 decembrie anul acesta. Această plenară parlamentară reunește doi reprezentanți din fiecare parlament național al părților contractante, precum și reprezentanți ai Parlamentului European. Plenara Uh, poate să-și exprime opiniile cu privire la toate uh, domeniile care se încadrează în uh, domeniul de aplicare a tratatului sub forma de rezoluții și cu excepția soluționării litigilor. De asemenea, poate să adreseze întrebări către instituțiile comunității energiei. Asta este um, partea de context. În ceea ce privește chestiunile principale care um, ne țin acum ocupați în comunitatea energiei, m-aș apleca asupra două chestiuni. Pe de-o parte, reforma în curs a tratatului privind comunitatea energiei și modificările la acesta, precum și, pe de altă parte, activitatea uh, pentru țintele pentru 2030 legate de climă și de energie. În ceea ce privește tratatul, uh, tratatul este acum în curs de reformare al cărui scop este ca comunitatea energiei să fie mai eficientă și mai bine adaptată la lumea aceasta în perpetuă schimbare în care trăim. Discuțiile cu privire la modificarea tratatului au demarat în 2016. Ca urmare, interesant, a raportului privind reforma Comunității Energiei a grupului de nivel înalt permanent din 2014, care a fost condus de domnul profesor Buzek, pe care îl cunoașteți foarte bine. Ca urmare a acestui raport de nivel înalt, în 2016 și în 2018, Consiliul a adoptat mandate de negociere cu privire la modificările aduse tratatului um, comunității energiei. Principalele mm, elemente ale reformei și ale negocierilor sunt o trimitere puternică la politicile de climă și la angajamentele din cadrul acordului de la Paris, consolidarea mecanismelor de aplicare printr-un mm, sistem de sancțiuni în caz de neconformitate cu mm, Tratatul Comunității Energiei și transparență în sectorul ajutorului de stat și, de asemenea, o integrare încă și mai mare a piețelor de energie din Europeană și din prejur prin uh, intermediul unor o drepturi și obligații reciproce între Uniunea Europeană și statele sale membre și comunitatea energiei și părțile sale contractante, așa numitul mecanism de reciprocitate și um, l-a menționat pe domnul Buzec înainte, întreaga, întreaga reformă a acestui tratat a fost declanșată de către dumneavoastră și de raportul pe care l-ați um, coordonat acum câțiva ani. Mă bucur să mm, vă văd astăzi aici în discutarea uh, urmărilor acestui raport. Cum stau lucrurile cu negocierile privind uh, revizuirea tratatului? Comisia lucrează în uh, prezent la finalizarea negocierilor, așa sperăm, în perspectiva reuniunii Consiliului Ministerial din uh, decembrie anul acesta și sperăm să putem să parafăm textul în Moldova în conformitate cu tratatul. Acordul Consiliului și al Parlamentului European sunt, uh, este necesar uh, înainte ca textul final să se poată adopta. Așa că ITRE Uh, va fi sesizată cu acest dosar dacă finalizăm textul în decembrie la Consiliul Ministerial și aștept cu mare interes să lucrăm împreună cu dumneavoastră la acest dosar și să ne continuăm discuțiile astfel încât sperăm ca până la mijlocul lui 2020 uh, Consiliul Ministerial al um, Comunității Energiei să voteze textul adoptat, aprobat, cu unanimitatea necesară. Celălalt uh, subiect uh, pe care uh, am spus că aș dori să-l menționez mai pe larg este activitatea în curs cu privire la crearea de ținte pentru energie și pentru climă pentru 2030. Ideea este să consolidăm cadrul de politici privind eficiența energiei, um, energii regenerabile și emisii de dioxid de carbon um, și cu efect de seră um, dincolo de țintele de, din 2030, în felul acesta reflectând uh, sistemul din Europeană, unde am convenit niște ținte pentru 2030 Și în logica aceasta, în uh, ianuarie 2018, Comunitatea Energia a adoptat o recomandare cu privire la pregătirea pentru elaborarea planurilor naționale privind energia și clima, tratând cele cinci dimensiuni ale Uniunii uh, Energiei. Poate că vă sună cunoscut pentru că tocmai asta avem și la nivelul Uniunii Europene, unde am început înainte uh, cu partea de Um, regulament privind guvernanța comunității energiei. Înainte de aceasta am avut niște orientări pentru planurile acestea integrate. Planurile acestea naționale din cadrul comunității energiei a trebuit să acopere perioada din 2021 până în 2030 și să creeze um, calea pentru îndeplinirea obiectivelor pentru 2030 ar trebui să se bazeze pe ce ar trebui să facă fiecare parte contractantă vis-a-vis -vis de politicile sale pentru 2020, așa numea linie de bază, și să includă și o perspectivă până în 2050 pentru a asigura o consecvență cu politicile și obiectivele de politici um, relevante la nivel de Uniune Europeană, uh, și uh, la nivelul Națiunilor Unite. Proiectele de planuri din Comitetul Energie trebuie să fie depuse la secretariat până în martie 2020, după care secretariatul va mm, publica avize cu privire la planurile, uh, proiectele de planuri, așa cum s-a întâmplat uh, și cu planurile transmise de către statele membre anul acesta și planurile finale trebuie să fie depuse până la finele lui 2020, ținând cont de feedback-ul de la secretariat. Anul trecut, în noiembrie, Consiliul Ministerial a adoptat orientări generale de politici cu privire la țintele de energie și climă pentru 2030 și conform acestora, țintele pentru 2030 ar trebui să fie aliniate cu cele ale Uniunii Europene pentru 2030, anume ar trebui să aibă un nivel de ambiție egal pentru părțile contractante și să țină cont de diferențele relevante socioeconomice, de evoluțiile tehnologice și de acordul de la Paris. Ar trebui să se exprime în ținte pentru toate părțile contractante, în ansamblul lor, dar și ca ținte uh, individuale. Și aici s-ar putea să mai avem niște abordări oarecum diferite, pentru că, după cum știți, pentru Uniunea Europeană, la partea de eficiență energetică și la regenerabile am convenit doar asupra unor ținte ale Uniunii Europene, nu și pentru unele naționale obligatorii. Consiliul Ministerial și-a exprimat de asemenea intenția de a include țintele pentru 2030, de îndată ce sunt convenite, în cadrul juridic al Comunității Energiei prin adaptarea directivei, um, um, directivelor de resort privind um, eficiența energetică, regenerabile și guvernanța, de îndată ce sunt uh, aplicate și în Europeană. De curând am uh, finalizat abordarea noastră a Comisiei uh, cu privire la țintele pe 2030 în Comunitatea Energiei și ideea era ca, pe baza rezultatelor uh, unui nou studiu privind uh, modelingul, să propunem uh, ținte la începutul lui 2021. Obiectivul este acela de a lansa studiul în aprilie 2020 și, între timp, pentru a păstra acest moment propice, Propunerea pentru Consiliul Ministerial de anul acesta este să adoptăm o foaie de parcurs prin care se angajează comunitatea energiei la mm, obiective pe termen mai lung pentru 2050 de neutralitate din punct de vedere uh, climatic, asta cu condiția să putem să fim de acord cu un astfel de obiectiv pe termen lung uh, până la finele acestui an și la Consiliul European. Iată o imagine foarte pe scurt, uh, cumva esența chestiunilor uh, care au loc uh, acum în relațiile noastre cu comunitatea energiei și vă stau la dispoziție pentru întrebări și aștept cu interes discuțiile noastre. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Pinio! Vă mulțumesc pentru prezentarea aceasta foarte interesantă. Dați-mi acum să voie să dau cuvântul um, Uh, reprezentanților uh, de la PP, domnul Buze, care este și raportor, sau doamna Carvalho. Nu știu cine vrea să intervină prima oară în numele PP. Please, please, Carvalho, please. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Paula Pino. Mă bucur foarte mult să vă văd aici. Suntem prieteni, prietene bune. E foarte important ca această modernizare că această modernizare a comunității energetice are loc și că ați uh, introdus uh, aceste principii ale noastre, ale Parlamentului, în lucrul cu țările partenere. De asemenea, implementarea este foarte importantă și uh, principiul reciprocității de asemenea. Așadar, sunt de acord întru totul cu obiectivele lucrărilor dumneavoastră din prezent. Am două întrebări. În primul rând, acest exercițiu este foarte important și pentru țările terțe din punct de vedere al construirii de capacitate dar, în termeni practici, vreau să știu care au fost rezultatele, care au fost evoluțiile din aceste țări în materie de politică energetică și combaterea schimbărilor climatice. În al doilea rând, în negocierile pentru climă, aceste țări fac parte dintr-un bloc diferit, nu fac parte din Uniunea Europeană. Întrevedeți cumva posibilitatea în cadrul acestei revizuiri să se stabilească o legătură mai bună în cadrul negocierilor pentru uh, climă a acestor țări cu Uniunea Europeană, pentru că acest lucru ar fi în favoarea Uniunii Europene, ne-ar da o masă critică mai semnificativă, deși nu fac parte din blocul nostru de, de negociere. Întotdeauna noi, statele UE, vorbim cu o singură voce și ar fi important să avem uh, un fel de acord și cu aceste țări Uh, din vecinătate pentru că avem aceleași ambiții și dacă suntem de acord asupra acelorași obiective, am putea avea, să zicem, într-o oarecare măsură o voce comună să, uh, și ar fi foarte interesant uh, să includem acest lucru în acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Carvalho. De la socialiști dorește cineva să intervină? Dacă nu, domn, uh, de la grupul Renew. hvala na ovoj stvarno zanimljivoj... Domnul Flego, Flego are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte recunoscător pentru că ați introdus pe ordinea de zi acest punct foarte interesant. Știm care sunt obiectivele comunității energetice. Este vorba despre o energie sigură, alimentare cu energie sigură, accesibilă pentru toată lumea și acceptabilă pentru normele europene. De asemenea, energia este importantă și pentru industrie, dar și pentru populație. Atunci când spun că energia este importantă pentru industrie, ei bine, aici mă refer la la concurență. Pentru că prețurile sunt foarte importante pentru că uh, influențează și prețul produselor. În ceea ce privește energia uh, curată și acordul de la Paris, există nevoia de a ne conforma acestor obiective și sunt de acord în acest sens cu dumneavoastră. Totuși, consider că obiectivele statelor membre trebuie și ele să să se alinieze uh, și nu este suficient doar să facem planuri, trebuie să le realiniem, uh, să le urmăm, îmi cer scuze. Și trebuie ca toată lumea să urmeze această tranziție energetică și asta cu ajutorul fondurilor și mijloacelor pe care le avem la dispoziție. Și aș vrea să știu dacă gândiți la fel ca mine, pentru că banii sunt importanți, legile sunt importante, Toate acestea sunt extrem de importante pentru o viitoare tranziție către energia verde, energia curată, dar nu trebuie să uh, lăsăm uh, din vedere competitivitatea. Mulțumesc foarte mult. Domnul Linistu are cuvântul. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Această reformă a tratatului este o ocazie de a uh, contracara problemele, uh, mai ales cele care au de face cu guvernanța și implementarea uh, angajamentelor și obiectivelor existente și de asemenea pentru obiectivele de climă și de energie pe care le avem. Ele trebuie să fie întărite în cadrul acestei reforme. Grupul nostru um, dorește să se dezvolte în practică acest lucru pentru că nu există niciun fel de mecanism de implementare uh, și de asemenea există și o lipsă de transparență și chiar corupție în, în statele semnatare. De asemenea, implicarea ONG-urilor și părților interesate este slabă. Așa că dorim să aflăm cum se va asigura Comisia că um, există conformitate după, după adoptarea reformei în legislație există mijloace eficace pentru a ne asigura că aceste angajamente sunt respectate. O altă întrebare, legată mai degrabă de mediu, există încălcări din partea părților contractante, adică încălcări ale directivei cu privire la emisiile industriale, de exemplu, uh, părțile semnatare nu au respectat deocamdată uh, obiectivele pentru uh, energie regenerabilă și, de asemenea, regulile pentru ajutor de stat sunt încălcate în Bosnia. Cum putem să folosim această ocazie pentru tranziția energetică pentru a motiva pe participanți să își respecte planurile pentru climă și energie. Domnul Boche, din partea grupului ID. Uh, uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Borce, am cer scuze. Încercăm să ținem emisiile în flu până în 2050. Părți, unele dintre părțile contractate sunt și contractante în comunitatea energetică sunt statele Balcanilor de vest, dar, din păcate, Uh, aici se generează încă foarte multă uh, energie, mă refer mai ales la Bosnia-Herzegovina și Macedonia de Nord. Și când spun aceste lucruri, mă refer la sectorul cărbunelui, care este sprijinit și de investiții chineze, așa că aș dori să aflu care este părerea Comisiei pe această temă. Ați menționat în introducerea dumneavoastră că unul dintre obiectivele comunității energetice este uh, dezvoltarea concurenței, așa că aș dori să aflu dacă aveți vreun feedback uh, care au fost cu privire la consecințele, um, mai ales pentru consumatori și la nivel de vânzare în gro. Mulțumesc! you, Mr. Mulțumesc, doamnă Pino. Dacă doriți să răspundeți la această primă rundă de întrebări și apoi vom lua alte întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări doamnă Carvalho. Într-adevăr, cum putem să ne asigurăm că prin comunitatea energetică vom contribui uh, la o reprezentare unică și a noastră și a țărilor partenere, mai degrabă o, o voce unică. Părțile contractate au aderat într-adevăr la acordul de la Paris și la implementarea sa, și acum conlucrăm cu acestea, dorind ca ele să pună în aplicare legislația, inclusiv legislația cu privire la climă. Și cred că partenerii noștri vor fi de partea noastră, nu doar din punct de vedere al reglementării, dar prin aplicarea acelorași reguli ne așteptăm și la susținere politică, în sensul că vom vorbi cu aceeași voce și vom merge pe aceeași cale atunci când vine vorba despre respectarea acordului de la Paris. Deci, noi considerăm că prin aceste mijloace putem să ajutăm în mod indirect să avem uh, parteneri care uh, spun aceleași lucruri ca și noi atunci când vine vorba despre punerea în aplicare a acordului de la Paris. În ceea ce privește progresele, Acestea au fost clare, vizibile, uh, atunci când vine vorba despre uh, țintele pentru 2020 cu părțile contractante, dar trebuie să spun că ele aplică um, acest cadru de reglementare pentru 2020 și vedem uh, progrese la, în ritmuri diferite, la niveluri diferite, dar clar impactul este pozitiv, în sensul că aceste părți au adoptat achiul comunitar și în cadrul uh, comunității energetice au adoptat aceleași reguli, prevederi și, în ciuda faptului că în materie de punere în aplicare există în continuare lacune și probleme care trebuie rezolvate, cu siguranță impactul pozitiv al acestor norme este vizibil. În ceea ce privește repercursiuni, repercursiunile as, a, ale comunității energetice asupra industriei și asupra oamenilor, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor. Avem o abordare asemănătoare cu cea pe care am urmat-o pentru obiectivele 2030 în Uniunea Europeană o abordare de jos în sus, ținându-se cont de trăsăturile specifice naționale, care sunt diferite între părțile contractante, lucru care ar duce la, fie la obiective colective pentru toată comunitatea energetică sau ținte individuale. Aceste lucruri sunt încă în discuție, dar după cum am spus, ideea este să se reflecte specificitățile, trăsăturile specifice naționale Um, situația națională și uh, chiar și în cadrul aceluiași grup de părți contractante, situațiile sunt diferite de la țară la țară. Am văzut de asemenea din discuții că există o acceptare a principiilor uh, planurilor naționale și pentru climă și pentru mediu. Uh, Uh, am cerut aceste planuri, dar și politici și măsuri, uh, întrebându-ne țările partenere cum doresc să uh, ofere rezultate. Deci nu avem ținte doar teoretice, ambițioase. Știm cum părțile contractante intenționează să urmeze aceste planuri și să atingă obiectivele. Mecanismul de punere în aplicare este într-adevăr uh, unul dintre domeniile în care este nevoie de îmbunătățire și aici lucrăm uh, și în cadrul reformei comunității energetice, ideea este să îmbunătățim calitatea și efectul uh, procedurii de punere în aplicare. Îmbunătățim, de asemenea, uh, rolul avizelor juridice ale Comitetului de Consultanță și, de asemenea, impunem și un sistem de penalizări în caz de neconformitate. Uh, Uh, acesta există în Uniunea Europeană, dar în cadrul energiei, uh, comunității energetice ar fi, ar fi o noutate. Deci uh, încercăm să consolidăm și acest domeniu care încă mai are nevoie de consolidare, de îmbunătățire. În ceea ce privește regulile pentru ajutor de, ajutor de stat, într-adevăr, nu se aplică regulile noastre lucru care justifică faptul că ajutorul de stat este uh, o chestiune care trebuie îmbunătățită în cadrul acestei reforme. Dorim îmbunătățirea aplicării regulilor pentru ajutor de stat din achiul comunitar în țările partenere și cu siguranță aici există potențial foarte mare. În cele din urmă, recunoaștem situația specifică în fiecare țară contractantă, știm că multe dintre ele se bazează pe cărbune ca sursă principală în coșul energetic și este parte dintr-un proces și acum discuțiile merg înspre o decarbonizare treptată a sistemului energetic, inclusiv în uh, părțile contractante. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Pinio, pentru această primă rundă de răspunsuri. Acum, domnul Buzec va avea cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, mulțumim doamnă doctor, că ați prezentat toate aceste chestiuni și putem să spunem liniștiți că comunitatea energetică este foarte importantă nu doar pentru părțile contractate, ci și pentru statele membre. Și putem să împușcăm uh, doi iepuri dintr-un foc astfel, îmbunătățind și securitatea noastră energetică și apropiind țările din vecinătate de Uniunea Europeană. Așadar, dați-mi voie să spun. Raportul referitor la comunitatea energetică pentru viitor a fost uh, rezultatul unui efort de grup. Domnule președinte, vă mulțumesc că ați implementat, doamnă președintă, vă mulțumesc că ați implementat uh, toți pașii din acest raport. Uniunea Europeană nu este foarte rapidă, dar este foarte precisă și după câțiva ani putem să implementăm aproape tot ce am planificat. Mai am o singură observație. În ultimii trei ani am coorganizat plenul uh, parlamentar Uh, al comunității energetice. Urmează un plen la Chișinău și apoi la Bruxelles în aprilie. La Chișinău va fi în 12 decembrie, după cum a spus și dumneavoastră, și aș dori să încurajez pe toți colegii din Parlamentul European să participe la aceste ședințe, pentru că colegii noștri de la părțile contractante, din țările contractante, din parlamentele de acolo, vin și ei și sunt 10-12 reprezentanți și din partea noastră avem 1, 2 sau 3. Așa că e cam nedrept. Așa că v-aș mulțumi să puteți veni ca să discutați cu colegii noștri din uh, cele șase țări contractante. E foarte important. Iar acum am două întrebări scurte. Cum se va asigura Comisia că negocierile pentru amendamentele la tratat nu vor deveni victimele disputelor între părțile contractante, de exemplu uh, între Serbia și Kosovo? Și ce veți face dacă nu toate părțile contractante vor dori să semneze acordul? Ar trebui să fim pregătiți pentru asemenea situație pentru că tensiunile sunt foarte uh, mari. S-a mai vorbit astăzi despre consolidarea regulilor uh, legate de implementarea regulilor privind ajutorul de stat. Am discutat despre asta și la grupul de reflexie la nivel înalt și, de asemenea, societatea civilă și în țările contractante și în statele membre trebuie să fie implicată. Ei fac apel la acest lucru și Aș dori câteva explicații suplimentare. Cum doriți să vă asigurați că implementarea regulilor privind ajutorul de stat este mai eficace? Și avem, da, exemplul uh, investițiilor chineze în um, termocentrale în Bosnia. Și nu am reușit să prevenim acest, uh, acest uh, sistem. Vă mulțumesc foarte mult, din nou, doamna doctor, pentru că ați uh, prezentat activitatea dumneavoastră și toate activitățile dumneavoastră sunt foarte importante și pentru statele membre. Mulțumesc, domnule Buzek. Domnul Kelly, din partea PPE, urmează acum la cuvânt. Mulțumesc foarte mult. Mă gândeam la obiective. aproape tot mandatul trecut am discutat despre performanța energetică a clădirilor, guvernanță, obiectivele de energie și așa mai departe. Dacă este să întețim ambițiile, și oamenilor le place să audă despre asta, e faină expresia asta, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt și puse în aplicare. Ce vom face totuși cu statele membre care își finalizează acum planurile energetice? O să trebuiască să aștepte până ridicăm din nou obiectivele sau ambiția acestora? În al doilea rând, sunt de acord cu cei care au spus că obiectivele sunt foarte bune. Dar implementarea este altă mâncare de pește. Nu avem obiective naționale cu forță obligatorie. Acum, credeți că ar trebui? Și în cele din urmă, planurile naționale vor fi monitorizate anual, bianual sau vom aștepta câțiva ani să vedem ce se întâmplă și situația va fi ca acum, adică vor inventa tot felul de pretexte. Guvernele au stimulentele necesare pentru a pune în practică aceste măsuri și condițiile acestea și sprijinul necesar pentru rezultatele și pentru atingerea obiectivelor. Pentru că mie mi se pare că aceste ținte sunt idealiste și în 3-4 ani guvernele ne vor spune că nu s-a întâmplat nimic. Uh, de la an la an, dacă vom avea aceste lucruri, vom putea uh, face progrese. Mulțumesc. Urmează doamna Paulus din partea verzilor. Aveți cuvântul. There. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să ridic în discuție o întrebare din nou. Pentru că spuneați că va fi consolidat rolul consiliilor uh, consultative, dar aș dori să detaliați mai mult acest termen al consolidării, pentru că mm, nu este o măsură care să pot înțelege ceva, pentru că consolidare Um, presupune ceva bazat pe procedură. Și a doua întrebare. N-am prea înțeles dacă vor exista proceduri de încălcare a tratatelor sau nu și mă întreb dacă are vreo legătură cu decizia Consiliului cu privire la perspectivele de extindere care tocmai a fost uh, dată poate pentru că conformitatea aici nu este la fel de bună precum ar trebui să fie. Mulțumesc, domnul Cubilius, acum. Mulțumesc foarte mult! Ca nou membru în Parlamentul European, poate că întrebările mele vi se vor părea naive. Eu cred că comunitatea energetică are sau dă multe semne pozitive, dar aș vrea să lucrăm pe exemplu Ucrainei de pildă. Cum ați descrie ceea ce aduce ca beneficiu comunitatea energetică pentru Ucraina, care trebuie să-și reformeze sectorul energetic profund, dar mai există și alte chestiuni cruciale, precum securitatea aprovizionării energetice, negocierile cu Rusia, pe tranzit și așa mai departe. Vedem toate aceste chestiuni care sunt discutate și vrem să știm ce ar putea influența Ucraina în reformarea sectorului energetic. S-au solicitat uh, reforme mari în ceea uh, ce privește prețul la gaze. Dar asta nu din cauza negocierilor, ci din, par, din cauza femeii. Acum, uh, partea cu Gazprom nu se discută prin intermediul comunității energetice, ci la nivel de comisie. De aceea, ar vrea să știu care sunt stimulentele, dar și posibilele sancțiuni în cadrul comunității energetice pentru ca țări precum Ucraina să avanseze, dar să aibă și beneficii. Mulțumesc, domnule Cubilius. Doamnă Pinio, foarte multe întrebări interesante pentru dumneavoastră. Aveți cuvântul și uh, poate puteți și um, ajunge la o concluzie. Știu că e dificil. Mm, domnule Buzec, aveți perfectă dreptate. Pe lângă discuțiile la nivel tehnic, la negocierile tehnice, avem nevoie și de capital politic și diplomație, pentru că, evident, nu putem exclude existența unor uh, interese naționale diferite între părțile contractante, ceea ce ar fi o provocare pentru finalizarea reformei. Suntem conștienți de acest lucru și lucrăm la diferitele probleme și pe canale diplomatice pentru a evita ca astfel de conflicte interne să împiedice finalizarea acordului. Va mai exista o întâlnire la nivel înalt în luna noiembrie, unde obiectivul este de a pregăti calea pentru a ne asigura că putem ajunge la un acord în decembrie. Explorăm uh, toate planurile secundare pentru a ne asigura că în final se ajunge la un astfel de acord. Acum, în ceea ce privește implementarea, putem privi implementarea doar strict din perspectivă reglementativă, așa cum am mai spus, și sigur că se mai pot face multe în această privință, însă vedem foarte clar că există această comunitate care vine și oferă o posibilitate de dialog și la nivel politic, vine cu o presiune pozitivă din partea um, omologilor um, din același domeniu și există această dorință de a se conforma reglementărilor UE pentru că un cadru reglementativ stabil reprezintă o, o condiție cheie pentru atragerea investițiilor și pentru realizarea altor obiective. Și dacă vorbim de pildă de Ucraina, este <clears throat> probabil unul dintre motivele pentru care Ucraina consideră că este bine să adere la acest cadru. Nu e vorba aici doar de comunitatea energetică. Cred că în final, e vorba de o combinație de factori și condițiile impuse de femei uh, nu sunt de natură singure să atragă investiții în Ucraina și trebuie semnalat acestora că există un cadru stabil atunci când vorbim de modernizarea sectorului gazelor, de pildă. Deci iată că e o combinație de factori și iată de unde provine și marele beneficiu al cooperării internaționale, pentru că și noi colaborăm cu alte instituții internaționale și până la urmă se ajunge la o situație în care ambele părți au de câștigat. Domnului Kelly, am înțeles întrebarea mai degrabă axată pe statele membre, nu doar partenerii comunității energetice, acum legat de nivelul de ambiții. Clar că planurile energetice și Uh, de mediu atunci când vot fi notificate comisiei se vor baza pe obiectivele existente pentru 2030. E clar că acestea sunt uh, obiective minime, vorbim de cel puțin 32% regenerabile, cel puțin 32,5% eficientizare, <clears throat> ceea ce înseamnă că statele membre pot depăși aceste obiective comune și există state membre care în proiectele de <clears throat> planurilor lor prevedeau deja obiective mai mari. În orice caz, obiectivele pentru 2030 sunt uh, un pas necesar pentru a putea avansa cu alte ambiții ulterioare. În ceea ce privește monitorizarea, vom analiza cum anume aceste obiective sunt implementate, asta la intervale regulate de, de 2 ani, prin intermediul unor rapoarte oficiale care vor fi comunicate și dumneavoastră. Și acolo, evident, analizăm cum stau statele membre cu implementarea planurilor lor pe diferitele obiective energetice și de climă. În ceea ce privește implementarea și nevoia de mai multă precizie, aici negocierile sunt în curs, nu pot să prejudiciez uh, acum rezultatul final al negocierilor, avansând o părere, dar în orice caz mecanismul va fi consolidat, se va baza mai puțin pe angajamente voluntare și mai mult pe niște condiționalități. Sperăm că în final vom avea un text în care să se spună foarte clar din ce va consta acest mecanism de monitorizare. Domnului Cubilius, cred că i-am răspuns deja prin răspunsul oferit domnului Buzec. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Pinio, pentru acest uh, schimb de opinii cu Comisia ITRE pe această temă atât de importantă a comunității energetice. Mulțumesc pentru prezență astăzi. So I'd like to invite Mr. Aș dori să invit pe domnul Jeremy Godfrey, domnul Jim um, gături pentru a trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu președintele BEREC, domnul Jeremy Godfrey, următorul președinte, domnul Dan Shiplow, în 2020, și directorul agenției um, de susținere a BEREC, domnul Laszlo Ignasi. Bun venit tuturor! Vom uh, schimba plăcuțele cu numele de la prezidiu, după care vom putea începe. ITRE a fost uh, comisia responsabilă pe fond atunci când s-a adoptat uh, codul comunicațiilor electronice, care trebuie transpus până pe 21 decembrie 2021 dar și în ceea ce privește regulamentul actualizat al BEREC care a intrat în vigoare anul trecut. <clears throat> Am dorit să știm, domnule Berec, cum funcționează activitatea în bazul codului comunicațiilor electronice, în special în ceea ce privește linia directoare BEREC, dar am dorit să știm și din partea domnului Sieblum președintele pentru 2020, um, cum uh, consideră dânsul că se va avansa cu aceste activități. BEREC are un rol important în ceea ce privește roamingul, dar și securitatea cibernetică. Sunt um, teme foarte importante unde am dori o actualizare cu privire la activitatea pe care a desfășurat în aceste domenii. Am prevăzut o oră și 15 minute pentru acest punct de pe ordinea de zi. Așadar, permiteți-mi să vă dau um, cuvântul, domnule Godfrey, pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor! Ca introducere, președintele dumneavoastră m-a introdus ca uh, președinte al uh, BEREC pentru 2019, domnul Siebern a fost vicepreședinte în acest an și va fi um, președinte al BEREC în anul viitor. Și iar Laszlo este uh, directorul Comitetului Administrativ. Okay. Okay, I'm afraid that I will use the slides as an aid memoir because I think they can't be displayed. Am să mă folosesc de prezentare doar ca puncte de parcurs, că mă, mă tem că nu pot fi vizualizate pe ecrane. Pentru uh, acei europarlamentari care sunt noi în aceste funcții, vă vom prezenta uh, structura BEREC, iar Dan se va referi la teme de actualitate, roaming, securitate cibernetică. Eu mă voi referi la 5G, internetul deschis și teme de dezbătut um, în baza noilor priorități ale Comisiei în Europa pregătită pentru era digitală. În ceea ce privește rolul BEREC, sunt trei chestiuni de care se ocupă BEREC. În primul rând, suntem răspunzători pentru asigurarea unei aplicări coerente a legislației europene în domeniul comunicațiilor electronice. Domnul președinte s-a referit la linii directoare. Vor fi în număr de 11 cele pe care le avem în pregătire în ceea ce privește codul comunicațiilor electronice, dar există și altele în ceea ce privește roaming-ul sau uh, reglementările legate de internet facem schimb de experiență între autoritățile naționale de reglementare. Mm, facem și formare pentru <clears throat> personal, dar și schimb de bune practici. În al doilea rând, mm, ne ocupăm de previzionarea unor teme de viitor, precum ar fi economia bazată pe date, 5G, uh, și ce ar fi necesar din perspectivă reglementativă pentru a permite inovarea într-un ecosistem bazat pe 5G și de asemenea noi uităm să vedem care, sunt, care e dinamica investițiilor în rețelele cu capacitate foarte mare. În al treilea rând, avem rol de consultant tehnic pentru instituții, în special BEREC, în baza legislației UE, furnizează avize comisiei acolo când este vorba de acte de bună aplicare și de asemenea ne implicăm și în procesul legislativ cu informații și avize pentru colegiuitori. Aș dori să vă prezint puțin modul în care lucrăm la BEREC și ceea ce cred eu că ne-a permis să avem succes. Direcția în care lucrăm este stabilit de Consiliul Reglementatorilor, care sunt uh, șefii autorităților de reglementare din statele membre, dar avem și participanți fără drept de vot, de pildă din partea statelor EFTA sau din partea statelor balcanice Balcanilor Occidentali și, evident, din partea Comisiei. Însă, <clears throat> uh, marea majoritate a activităților este desfășurată de experți care provin din autoritățile de reglementare și care se constituie în 10 grupuri de lucru, începând de la roaming, analiza pieții și așa mai departe. Avantajul funcționării într-un astfel de format este că uh, pozițiile noastre comune și orientările pe care le elaborăm se bazează pe realitățile de la fața locului din statele membre. De asemenea, avem uh, un schimb uh, important de informații cu uh, părțile interesate, com societățile în domeniul telecomunicațiilor, dar și consumatorii sau consumatorii industriali, de pildă din industria automatizărilor, care de, de pildă discutăm despre cerințele de conectivitate pentru mașinile care vor uh, funcționa independent. De asemenea, discutăm și despre spectru, dar pe securitate cibernetică ENISA este un partener cheie pentru noi. Avem legături și cu <clears throat> reglementatori și rețele de reglementatori din afara Europei cu care facem schimb de um, experiență, dar promovăm și um, modelul european de reglementare și trebuie să vă spun că mulți sunt foarte interesați de aceste chestiuni. Cu acestea fiind spuse, am să îi dau cuvântul lui Laszlo pentru a vorbi despre activitățile de back office. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE. Este o plăcere pentru mine să vă prezint principalele atribuții ale Comitetului Administrativ uh, BEREC. Structura nu este unică, dar nici uh, neuzuală. Comitetul administrativ a fost înființat pentru susținerea BEREC. După cum vedeți pe hartă, există multe agenții descentralizate ale Uniunii Europene și oficiul BEREC uh, este în Letonia decizie care s-a luat după regulamentul din 2009 cu privire la BEREC. Deci avem sediul la Riga de peste 10 ani și venim cu susținerea necesară pentru activitatea BEREC, așa cum s-a spus. Voi încerca să sintetizez principalele atribuții ale acestei mici uh, agenții europene pentru a înțelege mai bine modul în care noi, ca organism UE, facilităm activitatea autorităților de reglementare naționale la nivel european. Ideea de a crea această agenție pentru a susține BEREC a fost aceea ca un fel de um, back office. După cum vedeți din prezentare, uh, noi organizăm toate întâlnirile necesare pentru Consiliu, reglementatorilor grupurilor de lucru și sunt sute de experți pe listele noastre care activează în diferitele grupuri de lucru și președintele și vicepreședintele se implică în discuțiile cu factorii interesați, cu celelalte organisme și avem și un rol specific în cazurile de analiza a pieței de etapă 2 cu directive clare. Este un proces uh, structurat uh, conform codului, dar și a regulamentului BEREC. Iar ultimul domeniu se referă la transparență și cooptarea factorilor implicați și prezentarea de informații către alte organizații. Deci este un fel de back office clasic pentru BEREC. În ultimii doi ani însă ambițiile au crescut și ni s-a solicitat să venim cu o susținere mai avansată pentru BEREC și autoritățile naționale de reglementare. Ne-am implicat mai profund în elaborarea rapoartelor privire la consultările publice sau în formarea de experți. Organizăm de asemenea și uh, achiziția de studii sau uh, echipamente electronice precum uh, instrumentul de măsurare a utilizării. De asemenea, și altor infrastructuri necesare pentru ca pe viitor să putem avea întâlniri digitale. Acum, în nou regulament, vedeți că am primit uh, din partea colegiilor atribuții noi. Primele câteva elemente se referă la era digitală și bazele de dată, sisteme avansate, TIC, și uh, reutilizarea informațiilor care să fie și la dispoziția publicului. De asemenea, trebuie să găsim și structura necesară pentru clasificarea informațiilor clasificate ale UE pe viitor. Acum participă și autorități de reglementare din state terțe nu doar ca observatori, ci și ca participanți, ceea ce presupune niște ajustări administrative în sistemele noastre. Celălalt element de aici sunt aranjamentele de lucru necesare. Avem o serie de organe și de agenții ale Uniunii Europene, dar și organizații internaționale. Avem niște aranjamente pe care le numim memorandumul de uh, înțelegere cu organisme de reglementare sau cu asociații din alte regiuni din lume. Părțile interesate, implicarea lor, transparența și comunicarea vor deveni o prioritate de vârf în acest domeniu nou și de aceea trebuie să ne sporim capacitatea. Și în sfârșit, în lista de ce avem de făcut, în noul regulament, este că trebuie să se ajungă să se semneze un nou acord privind sediul cu Uh, statul membru GAZA cu guvernul leton înainte de finele anului viitor. Iată care este lista convenită de activități pentru noi. Asta folosesc uh, BEREC și autoritățile naționale atunci când folosesc uh, la când lucrează la provocările și de la nivel național, dar și de la nivel european. Și pe ultimul slide o să vă prezint principalele provocări pentru Agenția pentru Sprijinul uh, BEREC, noul mandat. Vedeți că avem acest caracter dual. Trebuie să furnizăm tot sprijinul necesar pentru BEREC și aici uh, Trebuie să dezvoltăm capacități noi, cunoștințe noi pentru a putea să venim, să venim cu sprijinul cel mai bun pentru BEREC. Aceasta este prioritatea noastră și trebuie să ne comportăm ca o agenție a Uniunii Europene, deci trebuie să ne respectăm toate condițiile de resurse umane, de protecția datelor, de uh, securitate și așa mai departe. Bineînțeles că noi uh, trebuie să respectăm aceste lucruri prin atenuarea și gestionarea riscurilor. Atât despre Agenția pentru Sprijinul BEREC. Mulțumesc! Uh, thank you. Uh, so good morning also from me. Mulțumesc. Mă numesc Dan Trebun, sunt uh, șeful PTS, care este autoritatea de reglementare din Suedia și viitor uh, președinte în 2020. În această calitate este o oportunitate grozavă pentru mine să vin uh, în interacțiune și cu Comisia ITRE, acum că aveți și dumneavoastră un mandat nou. Cumva începem uh, mandatul aproape în paralel. Ca și președinte al BEREC, voi avea plăcerea de a pregăti programul de lucru de anul viitor pentru BEREC. Și sigur că un lucru de care ne-am asigurat a fost acela să ne asigurăm că avem un apartament nou. Să sperăm asta s-a rezolvat, să sperăm că vine și comisia, acum va fi pe poziții și așteptăm cu mare interes evoluțiile uh, în cadrul ambelor organe legislative. Astăzi nu vreau neapărat să vorbesc despre toți cei cinci ani care ne așteaptă, ci mai degrabă să vă povestesc uh, cum stau lucrurile cu implementarea codului de comunicații electronice pe care l-a adoptat chiar acest Parlament uh, nu cu multă vreme în urmă. Prin aceasta către BEREC uh, au fost atribuite o serie de prerogative de care suntem mândri și pe care suntem încântați să le asumăm și vom încerca să le uh, desfășurăm în măsura posibilităților noastre. Avem în total 11 orientări pe care trebuie să le um, respecte BEREC în perioada care începe de anul acesta și se termină la finele anului viitor, aproape 2 ani așadar. Și um, avem o serie de um, orientări care se referă la cam toate lucrurile pe care le facem, comunicări intra-UE, criterii pentru coinvestiții, definirea uh, capacităților, rețelelor de înaltă capacitate, foarte înaltă capacitate. Grupul nostru a fost foarte implicat, după cum vă spuneau și colegii mei, avem aceste grupuri de lucru, fiecare dintre acestea se ocupă de um, respectarea acestor orientări. Bineînțeles că o prioritate de vârf pentru noi, pentru 2019, dar și 2020, este să terminăm cu toate acestea și să uh, venim cu o muncă de calitate cât putem noi. Acum, aceste orientări vin într-un moment în care um, putem să spunem că anul acesta vom încheia 3, iar anul viitor încă 8. Vă dați seama din acest lucru că vor avea o influență foarte mare asupra programului de anul viitor. Așa e calendarul. Aș dori acum să trec la roaming. Știți foarte bine că BEREC are un istoric lung de activitate în domeniul roaming. E o prioritate de vârf. Facem acest lucru în continuare, monitorizăm piața și venim cu rapoarte de benchmark, cu orientări cu privire la aplicarea consecventă a regulamentului privind roamingul. Avem uh, contribuții pe care le furnizăm uh, constant către comisie privind propunerile sale legislative și avem cam șase fluxuri de lucru în curs în acest moment, încercând să ne asigurăm de bună aplicare a regulamentului privind roamingul, dar ce important de știut, mai ales pentru Parlament, care a fost foarte implicat în regulamentul roaming atunci când uh, s-a adoptat prima oară, a fost un succes mare. Cred că știm cu toții. Probabil că este unul dintre subiectele cele mai populare la care lucrează BEREC, care um, are un impact foarte mare asupra percepției consumatorilor și, bineînțeles, are și un impact foarte mare pentru desăvârșirea pieței unice, pentru că e mai ușor pentru oameni să treacă frontiera. În zilele de astăzi, când suntem așa de atașați de dispozitivele noastre digitale, nu cu multă vreme în urmă s-a introdus prima oară, cred că în iunie 2017. Poate să vă pară o perioadă lungă, dar sunt un pic mai mult de 2 ani. Poate vă aduceți aminte ce făceam înainte, când uh, treceam frontiera, chiar în Uniunea Europeană deci, înainte de această dată, destul de mulți dintre noi ne opream uh, datele mobile pe telefon când ajungeam într-o țară învecinată. Se pare că acest comportament uh, aproape că a dispărut prin uh, acest, această evoluție, nu mai trebuie să face asta și vedem că um, consumul de servicii de date în alte jurisdicții decât uh, cele unde ți ai abonamentul, au crescut cam de șase ori din trimestrul al treilea din 2016 până în trimestrul al treilea din 2018, ceea ce desigur duce la multe oportunități uh, ca oamenii să folosească cum trebuie posibilitățile pieței interne. Sigur că noi monitorizăm nu doar cifrele, ci și experiența. Inițial existau temeri că s-ar putea să scadă calitatea serviciilor, că ar putea să existe efecte asupra tarifelor naționale sau uh, tarifele vis-a-vis -vis de restul lumii, dar noi credem că și aici am avut un, uh, am înregistrat un succes am trecut am văzut că asupra operatorilor europeni impactul acestei politici a fost foarte bun. Asta nu înseamnă că n-a mai rămas nimic de făcut. Există încă preocupări. Acestea sunt prezentate în raportul pentru Comisia Europeană pentru pregătirea pentru o revizuire potențială în viitor a regulamentului, dacă aceasta are loc. Sigur că sunt situații în care experiența uh, este cea unor viteze mai scăzute față de serviciile la nivel național. S-au observat astfel de cazuri dar uh, și au fost și um, diferite eventualități de fraudă sau de abuz. Mereu e câte cineva care încearcă să mai facă un ban în plus de pe urma consumatorilor și trebuie să fim foarte atenți, desigur. sigur dar în mare a fost un succes destul de mm, important. Iată un grafic aici care vă prezintă modul în care consumul de date a crescut. Este rezumatul acelor ce v-am spus. Următorul grafic, de asemenea, vă arată într-o altă modalitate cam același lucru. Iată tipul de grafice care uh, reies uh, din follow-up-ul pe care le facem uh, cu privire la sporirea utilizării serviciilor de date. Acum vreau să vă mai spun câteva cuvinte despre ce face BEREC în domeniul uh, cibersecurității. Bănesc că știți cu toții. În rândul uh, autorităților de reglementare naționale și în întreg sectorul este um, domeniul în care ne-am dezvoltat cel mai mult și uh, am încercat să ne gândim mult cu privire la rolul pe care trebuie să-l joace autoritățile naționale de reglementare și alte agenții conexe. E foarte important să începem să spunem că BEREC nu vrea să ceară mandate noi sau să se suprapună uh, cu mandatul sau rolul altei um, agenții sau altui grup. Știm că sunt multe alte agenții, printre care ENISA, dar și la nivel național multe agenții care sunt implicate în activitatea de securitate cibernetică și noi vrem să lucrăm împreună cu acestea, nu să fim concurenți. Deci cooperarea este modul nostru de lucru, asta ne dorim și anul acesta pentru prima oară am făcut o informare în uh, grupul de lucru BEREC uh, um, am făcut o informare cu privire la cibersecuritate, care să fie rolul BEREC, ce aport putem avea noi și cum să interacționăm cu alte grupuri, fie că e vorba de ENIS sau de grupul de cooperare NIS și cum să prezentăm o uh, o plusvaloare pentru Comisia Europeană și pentru Parlament. Și știm cu toții foarte bine că în viitor, uh, rețelele noastre o să fie folosite în multe alte modalități și deci există preocupări. Cum putem să interacționăm și să ajutăm? Cred că unul dintre lucrurile principale pe care le putem face și l-a menționat și Jeremy în, în, prezentarea sa de introducere, e faptul că noi știm foarte bine piețele, știm operatorii, știm ce înseamnă pentru operatori să ia decizii de investiții în acest domeniu Așa că ce putem să facem uh, uh, este acela de a reuni operatorii, legiuitorii și agențiile de securitate, astfel încât să discute și să facă progrese, astfel încât aceste grupuri de interese diferite să conștientizeze mai bine impactul pe care deciziile lor l-au asupra celorlalte grupuri. Cam asta putem să aducem noi și suntem uh, foarte dispuși să ne oferim uh, serviciile. Avem un grup de lucru privind cibersecuritatea la BEREC și uh, în viitor la ce se va uita acest grup va fi um, legat de exercițiul de instrumentar pe care îl um, desfășoară în acest moment comisia și planificăm un atelier în 2020 în care vom reuni părțile interesate și vom încerca să vedem care este statutul acestui instrumental acestui toolbox și cum putem noi să ajutăm la finalizarea acestuia astfel încât împreună să asigurăm cu toții uh, securitatea în uh, sistemele și rețelele 5G din uh, Europa. Și acum îi dau cuvântul uh, colegului meu. Mulțumesc foarte mult! Mă voi referi mai mult la cibersecuritate și la 5G. Deci, uh, acest grup de politici, comisia, toată lumea lucrează într-o strânsă cooperare dar voi prezenta mai degrabă situația actuală cu privire la alocarea spectrului. Cred că acum câțiva ani uh, s-au identificat faptul că o să fie trei uh, benzi pioniere pentru 5G. Una um, scăzută la 700 de MHz, una de mijloc la 3,5 GHz și una uh, ridicată pentru 26 de GHz și așa cum se întâmplă de obicei cu spectrul uh, radio, uh, bandele mai joase sunt mai uh, potrivite pentru o acoperire mai mare. Deci cu 700 MHz aveți acoperire pentru zonele de oraș, suburbane, banda de mijloc ar fi potrivită pentru um, capacitate ridicată în zonele urbane, iar banda foarte ridicată pentru zone unde există o densitate foarte mare a cererii. Acolo s-ar aplica. Cum stau lucrurile? cu o bandă de 700 de MHz și 3,5 GHz. Majoritatea statelor membre au început uh, procesul de alocare, cam un uh, sfert uh, dintre state au alocat una dintre acestea și cam două treimi dintre state mm, se așteaptă că vor aloca aceste mm, mm, alocări de spectru până la sfârșitul lui 2020. Și e foarte important uh, să ne uităm și la partea de utilizare. Încă se fac speculații. Doar într-un stat membru s-a alocat o licență națională pentru 26 de gigahertz, dar din ce în ce mai multe de um, state uh, încep să invite utilizatori uh, um, industriali care au aplicații de campus ca să vorbească cu managerii de spectru despre modul în care uh, de exemplu, spectrul de 26 de GHz ar putea să fie folosit într-un complex industrial mare sau într-un port pentru o producție inteligentă. Există mult spectru disponibil pentru 26 de GHz și cred că, în general, oamenii consideră că modelul de acordare a licențelor pentru 26 um, de GHz să nu fie un aparat național, așa cum s-a întâmplat pentru celelalte Uh, cred că va mai exista un proces de reflexie mai uh, lung pe măsură ce apar și uh, utilizările. În ceea ce privește desfășurările comerciale, pentru observatorul 5G din Europa au fost 5 nu, mă scuzați, 8 lansări în 8 state membre, deci uh, în unele dintre aceste state membre a existat chiar mai mult de o rețea și lucrurile încep să se accelereze din ce în ce mai multe lansări. Dar sigur că preluarea încă este destul de scăzută pentru că nu sunt foarte multe dispozitive la dispoziție. Majoritatea sunt uh, de exemplu, Apple 5 nu poate să facă 5G, dar în fiecare an la uh, târgurile de, din domeniu, la Barcelona, s-au văzut niște lansări și probabil că în februarie o să se lanseze din ce în ce mai multe telefoane mobile cu 5G uh, și o să înceapă să fie mai populare și mai eficiente din punct de vedere al costului. În ceea ce privește utilizările pentru 5G, Cred că avem două. Pe de-o parte, desfășurare în orașe pentru a avea broadband mai uh, rapid și o capacitate mai mare Uh, și Dan arăta um, la un dat în grafice nu doar utilizarea roamingului, dar și utilizarea domestică internă de date a, a crescut um, de patru ori în aceeași perioadă. Nu la fel de mult uh, cât a crescut roamingul, dar tot o creștere foarte rapidă și încă mai e nevoie și de operatori mobili care să investească din ce în ce mai mult la o capacitate sporită a rețelelor lor și în curând ce se va întâmpla va fi că 5G va deveni uh, modalitatea cea mai eficientă din punct de vedere al costului de îmbunătățire a rețelelor. Încă un lucru care se constată este că un, o anumită utilizare a tehnologiilor 5G um, se aplică în zonele rurale pentru, um, pentru broadband. Dar, uh, cum spuneam, aplicațiile industriale, con, vehiculele conectate, aplicații de tip Smart City, toate acestea încă nu sunt gata pentru 5G și e o perioadă încă destul de timpurie și după, că, după cum vedem, aceste aplicații folosesc și alte rețele. Vedem că internetul um, lucrurilor lucrează pe 4G cu MBIOT, așa se cheamă, o bandă îngustă Deci nu mereu conectivitatea necesară pentru astfel de aplicații trebuie să fie neapărat 5G. S-au folosit uh, multe alte rețele. E o greșeală să facem o echivalență clară între 5G și internetul uh, lucrurilor. Uh, prin 5G se pot face mai multe aplicații din internetul uh, lucrurilor, dar nu toate depind absolut de 5G. Și în sfârșit despre activitatea BEREC în acest domeniu. Am efectuat o serie de studii și uh, în ultimii doi ani am lucrat la modelele de business pentru 5G, apoi încă unul privind partajarea infrastructurii și cele mai bune practici în acest domeniu. Un lucru pe care aș dori să-l um, um, subliniez este activitatea curentă cu privire la permiterea inovării în domeniul ecosistemului 5G. Adică alocarea spectrului, sigur, este necesară pentru 5G, dar s-ar putea să nu fie destul. Vă dau un exemplu. O problemă care considerăm că s-ar putea să, fie, să devină importantă, roamingul. A durat mult până când am putut să avem uh, un regulament astfel încât roamingul să funcționeze bine pe 2G, 3G, 4G, dar când e vorba de 5G, oamenii vorbesc despre licențe de rețea, o modalitate de a folosi rețelele 5G pentru a furniza servicii de date cu caracteristici diferite. Deci, într-o parte s-ar putea furniza un serviciu foarte rapid, pe un alt segment ar putea să furnizeze, de exemplu, un sistem cu o latență foarte scăzută, apoi altcineva pe alt segment să presteze un serviciu care uh, funcționează cu dispozitive care să nu consume prea mult, uh, prea multă energie. Uh, când e vorba de roaming pe 5G, s-ar putea să uh, trebuiască să se facă un roaming de la un segment la altul. Iar regulile pe care le avem acum pentru roaming nu vor duce neapărat la acest rezultat, așa că ne-am, uh, ne-ar interesa să aflăm care sunt principalele obstacole uh, din reglementare care ar putea împiedica această inovare. Dorim să le identificăm cât se poate de repede pentru ca la BEREC să putem acționa noi sau putem să îi consiliem pe decidenți uh, să uh, elimine aceste obstacole. Am uh, făcut un apel și am primit 40 de reacții din partea mm, industriei și din partea autorităților de reglementare, deci uh, este un domeniu care atrage foarte multă atenție, este un studiu pe care îl vom termina anul viitor și e foarte important. O să vorbesc puțin despre Open Internet, internetul deschis care este uh, un alt domeniu reglementat de către legislatori acum vreo 2 ani. Cred că este prea devreme să facem o revizuire, cel puțin pentru comisie este prea devreme, dar putem conchide că e util să clarificăm anumite aspecte în orientările BEREC. Două aspecte. Părțile interesate au fost uh, îngrijorată cu privire la um, reglementari, reglementările aferente 5G sau care afectează 5G, dar despre asta am vorbit deja. Mai departe, dacă este să analizăm o Europa pregătită pentru epoca digitală, câteva elemente. Nimeni nu sugerează să revizuim acum codul. Uh, urmează să fie transpus până la sfârșitul anului viitor, dar există câteva alte aspecte în cadrul de reglementare care ar trebui analizate, după părerea noastră, mai ales pentru că costurile instalării sunt uh, uh, semnificative și investitorii trebuie să știe. Așadar, directiva despre care vorbeam există deja de vreo 2 ani și mi se pare că um, a fost un pic uh, stufos, a fost greu de pus în uh, aplicare de transpus, deci ar, acest lucru ar trebui să fie analizat de viitoarea comisie. De asemenea, uh, orientările pentru implementare se bazează pe ținta de 30 de megabits pe secundă, aceasta a fost ținta pentru agenda digitală pentru Europa mai de mult. Deci ar trebui o aliniere cu prevederile codului în ceea ce privește cartografierea, uh, vânzarea angro și um, rețelele naționale sau rețeaua europeană, Home Network, rețeaua de bază, îmi cer scuze. Um, Berec nu analizează acest domeniu legat de piață, dar avem câteva idei utile în ceea ce privește uh, partea practică a regulamentului. Um, există câteva chestiuni legate de utilizarea datelor, um, uh, puterea pe piață și conținutul dăunător. S-au făcut apeluri în statele membre pe, pentru reglementări suplimentare fiecare dintre aceste domenii. Uh, din punct de vedere practic, nu este ușor să se facă acest lucru, din mai multe motive. Pentru că inovarea este foarte rapidă în aceste platforme și reglementarea trebuie să țină pasul și e greu acest lucru. De asemenea, este dificil de combinat expertiza nouă și expertiza deja existentă. BEREC se oferă uh, să discute cu instituțiile despre aceste uh, teme. Avem analize cu privire la puterea pe piață, um, cu privire la, um, la reguli uh, și datele sunt un blocaj pe viitor, așa cum a fost infrastructura în trecut. Avem um, o experiență semnificativă în ceea ce privește promovarea drepturilor consumatorilor finali și cu siguranță va exista o nevoie de a uh, analiza aspectele naționale și transnaționale și cred că noi avem exemple de succes în experiența noastră uh, prin care statele membre au reușit să uh, implementeze împreună un cadru de reglementare comun. Mă pot opri aici și voi da din nou uh, microfonul președintelui. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Godfrey, vă mulțumim tuturor pentru aceste prezentări grozave. Acum avem o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor, așa că voi da acum cuvântul doamnei Carvalho. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cuprinzătoare în ceea ce privește rolul BEREC și um, organismului de suport, de sprijin pentru BEREC. Da, se pot face foarte multe pentru integrarea europeană a pieței digitale și pentru implementarea codului comunicațiilor. Am trei întrebări. Ați avut un slide legat de 5G care poate să fie rolul BEREC astfel încât să ne asigurăm, asigurăm că niciun stat membru sau să evităm situația în care mai multe state membre sunt uh, lăsate în urma acestui proces. Trebuie să ne asigurăm că toți avem aceleași proceduri, avem aceeași tehnologie care să ne pregătească pentru viitor, pentru instalarea 5G și internetul obiectelor. Deci putem să le dăm un imbol statelor membre în acest sens. În al doilea rând, ați spus că doriți să faceți parte din această economie a datelor, dar nu doriți să aveți un rol central în ea. La începutul prezentării Ați vorbit despre uh, datele care pot să fie uh, citite electronic. Există foarte multe date care respectă standarde diferite în momentul de față. Um, nu se întâmplă această citire electronică. Există date care sunt refolosite și gestionate sau altele care nu, deci nu vor avea valoare în viitor. și cum putem astfel să ne asigurăm că avem aceste standarde și să ne asigurăm că datele sunt utilizabile. O ultimă întrebare legată de consumatori. Ați vorbit despre roaming și de utilizatorii de roaming în uh, domeniul comunicațiilor electronice consumatorii au parte de mai multă conformitate, să zicem. Așa că aș vrea să întreb care este activitatea dumneavoastră pentru a schimba bunele practici astfel încât consumatorii să uh, fie principalul reper al companiilor și pentru a ne asigura că aceștia sunt mai bine tratați de către acest sector al, telecom- al comunicațiilor. Mulțumim, doamnă Carvalho. Din partea SND, domnul Nica. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare legată de procesul de licitație, de achiziții. Este adevărat că comisia intenționează, aici sunt, Comisia intenționează să lanseze o comunicare și au uh, încercat cumva să creeze niște orientări pentru furnizori, pentru a ne asigura că în statele membre uh, vor avea o abordare mai apropiată uh, în ceea ce privește furnizorii. Știm cu toții povestea cu Huawei. Care este părerea dumneavoastră în, acest, în această privință? Eu sunt din România și am auzit recent că autoritatea de reglementare uh, din România a hotărât să amâne procesul de licitare până se semnează memorandumul cu Statele Unite, care, și, care să fie și cu forță obligatorie. Și trebuie să se țină cont și de condițiile pentru furnizori și Uh, să fim mai selectivi atunci când uh, hotărâm care furnizori se califică pentru acest uh, proces de licitație. Am văzut diferite opinii din diferite state membre și știu că Berec s-a implicat foarte mult încercând să aducă o abordare unificată în ceea ce privește condițiile din procesele de licitație, condiții uh, egale de pornire și așa mai departe. Care ar fi între, răspunsul dumneavoastră la această întrebare? Considerați că trebuie să introducem noi condiții și să tratăm statele membre uh, sau să există tratament egal în statele membre? Pentru că dacă există o tendință, ea există pentru toate statele membre. Dacă există o amenințare, îmi cer scuze, ea este pentru toate statele membre și nu pentru un anumit stat membru. Puteți să ne oferiți câteva detalii, pentru că ne, ne lipsesc răspunsurile. Mulțumim, domnule Nica. Domnul Ninisto, din partea verzilor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această punere la curent amplă și foarte bună. Am o întrebare despre roaming. Uh, eliminarea taxelor a fost un succes foarte mare și cu siguranță s-a văzut uh, plus valoarea cooperării europene în acest caz. Câțiva dintre operatori însă au crescut prețurile la nivel național pentru a contrabalansa costurile pe care spun ei că le-ar avea eliminarea taxelor de roaming pentru ei în străinătate. Um, dar uh, nu au fost uh, atâtea costuri în această, care au fost aduse de această legislație uh, și um, costurile au crescut puțin doar la câțiva operatori, doar în câteva state membre. Au fost marginale. O altă întrebare legată de roaming. Ce poate face Parlamentul concret în viitor pentru a îmbunătăți disponibilitatea acestor servicii pentru consumatori. Mulțumesc! Mulțume- mulțumesc, domnule ministru, din partea uh, ECR, domnul Toșenoschi, care a fost și raportor pe regulament. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba mea maternă, că e cel mai bine. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat za Przedstawień. Așadar, mulțumesc pentru prezentarea activităților actuale ale BEREC și ale Biroului de Sprijin, Organismului de Sprijin pentru BEREC. Sunt foarte multe chestiuni uh, care trebuie asimilate. Cred că mulți dintre membrii uh, trebuie să afle și ei mai multe despre cum colaborează autoritățile naționale de reglementare cu BEREC, așa că vă mulțumesc din nou pentru această prezentare foarte complexă. Eu am fost raportor pentru regulament anul trecut și am comunicat cu dumneavoastră luni în șir. Mă bucur foarte mult că am reușit să, să pregătim împreună codul cu succes. Am o întrebare și pentru actualul și pentru viitorul președinte Alberec. Prima problemă pentru autoritățile de reglementare în ceea ce privește regulamentul și codul. Uh, care sunt acestea? Care sunt de asemenea ultimele evoluții în acest domeniu? Codul a fost adoptat și ne-am dat seama în tot acest proces cât va fi de grea implementarea, de fapt. Al doua întrebare. Am văzut împreună cu alți colegi că BEREC este subfinanțat. Am dorit să creștem bugetul, am încercat să facem acest lucru pentru a putea uh, avea BEREC mai mulți angajați, pentru că cerințele uh, vor crește pentru dumneavoastră. Așa că spuneți-ne ce evoluție ați văzut aici. Presupun că autoritățile de reglementare comunică cu guvernele lor naționale, dar aș dori să aflu care sunt uh, argumentele pentru îmbunătățirea, pentru întărirea uh, oficiului BEREC. A treia întrebare. În regulamentul aferent instituției dumneavoastră, organismului dumneavoastră, există posibilitatea ca um, o parte din personalul dumneavoastră să fie angajat în, într-un alt loc, în alt oraș, pentru a asigura un, um, un, uh, o comunicare mai bună între autoritățile naționale și dumneavoastră. E un aranjament util. Uh, cum întrevedeți astfel uh, sau ce părere aveți despre uh, instalarea unui alt birou perec detașat undeva în alt loc? Domnule Ignații, ați vorbit despre acordul cu Letonia, care este calendarul, ce ar fi necesar pentru a actualiza acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Toșenovski. Au fost întrebările de la coordonatori, prima rundă. Sper că puteți să le împărțiți între dumneavoastră și să le răspundeți într-un soi de ordine. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Da, da, ni le-am împărțit între noi. Voi începe cu întrebarea doamnei Carvalho. Cum ne putem asigura că statele membre nu rămân în urmă în ceea ce privește instalarea 5G? Oferirea um, lungimii de spectru. Um, există probleme de coordonare, într-adevăr, și acesta este unul din motivele pentru uh, care anumite state membre, mai ales la granița estică, au probleme sau dificultăți pe care nu le au alte state membre. Și cred că am putea să oferim asistență și un schimb de experiență în aceste cazuri. Vă amintiți că în cod există o prevedere de revizuire uh, interpares uh, în ceea ce privește spectrul uh, Până intră în vigoare, avem niște aranjamente de lucru între noi, împreună cu eh, administratorii de spectru și alți experți și din uh, membrii BEREC, pentru a își împărtăși experiența pe chestiuni punctuale. Chiar am avut un atelier acum o săptămână sau două și am vorbit despre uh, câteva chestiuni legate de ce se întâmplă cu 26 de gigahertz, și legate de mm, îngrijorările legate de sănătate și cum putem să reconfortăm publicul în ceea ce privește 5G. Deci avem aceste schimburi informale. De asemenea, lucrăm pentru a ne asigura că atunci când avem un um, furnizor de aplicații sau un nou startup pan-european sau uh, transnațional, lucrăm astfel pentru a identifica problemele, uh, pentru a preîntâmpina frecușurile. De asemenea, ați întrebat legat de datele reutilizabile. Există câteva aspecte aici. Datele ale datele BEREC proprii, noi analizăm felul în care putem face astfel încât aceste date să fie mai accesibile, astfel încât ne public, atunci când ne publicăm raportul pentru roaming, aceste uh, date să fie mai ușor descărcate electronic. Și există o întrebare mai amplă legată de economia digitală. Uh, legate de platformele mari uh, și cum pot acestea să facă ca datele să fie accesibile, firește, cu permisiunea utilizatorului, astfel încât uh, uh, să fie ajutată și concurența. Este o întrebare care cu siguranță va reveni atunci când vom discuta viitoarele cadre de, reglementare. Există și chestiuni în care avem uh, analogii cu regulamentul. Și cu siguranță există um, și alte chestiuni unde nu se poate face o analogie, dar uh, în care trebuie să analizăm problema specifică. Există alte chestiuni despre care ați întrebat, care, care sunt vitale pentru BEREC. Uh, noi considerăm, de exemplu, că uh, concurența este utilă, mai ales prin prisma impactului pe care îl are asupra utilizatorilor. Avem și un grup de lucru în acest sens. De asemenea, tipizatele uh, pentru contracte uh, au fost introduse de cod și um, prin ele încercăm să ne asigurăm că atunci când aleg între furnizori au informațiile necesare pentru uh, a lua o decizie corectă și ne-am asigurat astfel că există un format uh, consecvent, coerent. BEREC, de asemenea, a îmbunătățit accesibilitatea pentru uh, utilizatorii cu dizabilități. Avem, uh, de asemenea, un grup de lucru în ceea ce privește serviciile universale. Avem o prevedere în cod, de fapt, uh, prin care statele membre trebuie să se asigure că uh, lungimea de bandă este disponibilă pentru toți utilizatorii și, de asemenea, tot în interesul consumatorilor, am uh, lucrat și în ceea ce privește recepția sau semnalul pentru utilizatori, pentru utilizatorul final. Și, de asemenea, am um, ajutat la stabilirea unor standarde în ceea ce privește uh, acoperirea bună sau semnalul bun. Așa că BEREC a mm, făcut o muncă foarte utilă pentru, pentru autoritățile de reglementare, astfel încât ele să-și poată face treaba lor. Acum, în ceea ce privește întrebările domnului Tosenovski, după care voi da cuvântul colegilor mei. Domnule Tosenovski, ne-ați întrebat despre bugetul <clears throat> biroului uh, BEREC și personalul aferent. Anul trecut uh, s-a spus că personalul arondat oficiului BEREC ar trebui sporit. Probabil însă că agenția de susținere a BEREC este una dintre cele mai mici dintre agențiile UE. Problema este că e nevoie de un număr minim de personal pentru a putea respecta regulile administrative, ci personal care se ocupă strict de chestiuni administrative și nu neapărat de partea operativă. Suntem conștienți de acest lucru. Și de aceea am sugerat anul trecut ca 14 posturi suplimentare să fie create, acordate fiind prin buget doar două la nivelul uh, execuției, sigur, am reușit să folosim și agenți contractuali și uh, specialiști din statele membre pentru a ne ocupa de partea operațională. Acest lucru însă este oarecum uh, nesatisfăcător pentru că avem astfel o mare fluctuație de personal și sunt totuși anumite activități unde, care nu pot fi efectuate conform reglementărilor de către personal extern. Acum, în ceea ce privește și um, statele membre și uneori incapacitatea lor de a trimite personal și asta are de a face cu uh, <clears throat> limitări bugetare. În ceea ce privește un birou satelit la Bruxelles, Revin aici la ceea ce spuneam vis-a-vis -vis de funcționarea BEREC. Activitatea cheie este desfășurată de grupurile de lucru de experți și de Consiliul BEREC. Și deseori se întâmplă, evident, ca întâlnirile să aibă loc la Bruxelles. Eu, în calitate de președinte al BEREC, chiar mi-am uh, închiriat un apartament. Eu cred că e nevoie ca BEREC să interacționeze cu Comisia și cu alte agenții. Și s-a discutat această întrebare de a avea un oficiu, un birou satelit aici la Bruxelles, dar nu reprezintă o prioritate. Acum, sigur, în funcție de cum vor evolua discuțiile, Uh, vom vedea dacă se impune să revenim asupra temei biroului de la Bruxelles. Mulțumesc, Jeremy. În, uh, am să continui cu uh, informațiile despre acest acord. SIT în ceea ce privește calendarul în ceea ce privește sediu. Avem uh, timp uh, 2 ani, începând cu decembrie 2018, pentru a finaliza negocierile cu autoritățile din Letonia pentru un nou sediu. În martie anul trecut s-a stabilit un mandat în ceea, uh, cu anumite uh, standarde iar guvernul leton a venit cu un document de poziție în care s-au stabilit parametri și obiective pentru noul acord de sediu. Și ne așteptăm ca în câteva zile să fie finalizat documentul anul viitor. Probabil se va finaliza acordul. Cred că timpul va fi necesar, cel prevăzut inițial și aici trebuie spus că am avut o mare susținere din partea serviciilor Comisiei Europene, în special din partea partenerilor noștri de la DigiConnect, pentru a aborda uh, posibile provocări într-un nou acord de sediu. Ați mai întrebat despre de domenii care poate, pot fi actualizate în acordul cu pri, privind sediul. Am identificat trei astfel de domeniu. Uh, zona pe care a fost a creată uh, atunci când uh, s-a încheiat primul acord, acum 10 ani. În al doilea rând, uh, statutul agenției. Aici trebuie pus de acord articolul 7 cu legislația națională din statul respectiv și al treilea domeniul statutul personalului și a membrilor de familie, care situația este foarte specifică în diferite state membre și și aici există anumite provocări și nevoi de ajustare. Și suntem încrezători însă că vom avea timpul necesar să operăm și aceste ajustări. Și mi se șoptește că și școala europeană este un element important care trebuie de asemenea fixat în uh, acordul privind un nou sediu. Mulțumesc, am, am să încerc să comentez câteva lucruri. Prima întrebare din partea domnului Nica în ceea ce privește continuarea discuțiilor cu privire la securitatea cibernetică. După cum vă aduceți aminte, probabil în primăvara acestui an a existat o recomandare din partea Comisiei Europene, conform căreia statele membre ar trebui să facă o evaluare de risc conform modelului și apoi să transmită respectivele studii către comisie, urmând ca acestea să fie sintetizate și iar apoi discuțiile să fie reluate. Aici ne aflăm de fapt, în momentul de față, Comisia a elaborat un raport, iar următorul pas va fi acest instrumentar, Toolbox, la care m-am referit în introducere, unde participă statele membre în alcătuire. De asemenea, ne implicăm uh, și cu ENISA aici. Securitatea este în mare parte încă o competență națională. De aceea, la nivel de armonizare, probabil vom avea parte de o armonizare de tip soft, discutând chestiunile, învățând uh, unii de la alții cu privire la opțiunile de politici. Se întâmplă multe. Acum câteva săptămâni, la o conferință privind securitatea cibernetică, Um, care a beneficiat de o amplă participare din partea statelor membre, dar și din partea instituțiilor. S-au discutat aceste elemente și toată lumea este conștientă de problemele care decurg din, de pildă, introducerea la scară largă a rețelelor 5G, a internetului lucrurilor, care evident, multiplică posibilele probleme și, de asemenea, nevoia de a crea un nivel suficient de securitate pentru a putea folosi aceste dispozitive fantastice în scopul pentru care au fost concepute. Astfel încât să nu pună riscuri prea mari sau nenecesare, la care să nu ne fi gândit în timp util. Nu cred că BEREC va putea să recomande anumiți furnizori sau sisteme sau națiuni, ceea ce putem poate face împreună cu alți prieteni din alte organizații sunt uh, bune practici la nivelul procedurilor, a modelelor de evaluare de risc, a modului în care pot fi tratate părțile sensibile din echipamentele de rețea, modul în care se permite accesul persoanelor la instalații și așa mai departe. Însă nu cred că BEREC ca atare ar putea să vină cu o recomandare mai detaliată pe echipamentele de rețea. Nici BEREC și nici autoritățile de reglementare nu au avut o poziție puternică în a consilia operatorii uh, cu privire la echipamentele pe care să le folosească în planificarea rețelelor. Asta e un lucru foarte dificil dacă nu te afli în interiorul companiei și e o responsabilitate care ar fi prea dificilă pentru BEREC. Am să trec acum la întrebarea legată de roaming. Și așa cum s-a menționat, au existat situații în care mm, au existat informații cu privire la prețuri interne crescute. Acum, sigur, e dificil uh, de știut dacă acestea se leagă strict de roaming. Aici permiteți-mi să mă îndoiesc. Vrem totuși să spunem că legislația cu privire la roaming este una foarte bună. În 2021 va fi un nou raport de monitorizare când vom reanaliza situația și, și ce se întâmplă cu 5G va intra în acel raport. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt alți uh, trei europarlamentari care doresc să formuleze întrebări și avem la dispoziție 12 minute pentru întrebări și răspunsuri. Pentru început, uh, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, invitațiilor pentru prezentările foarte interesante. Am două întrebări. Vorbeați inițial de conectivitate legate de vehiculele conectate și cerințele în acest sens. Cum se poziționează Europa în această privință? și care considerați că va fi în următoarea decadă situația pentru aceste vehicule? În al doilea rând, roaming-ul a fost într-adevăr o chestiune de succes pentru Berec, dar și pentru ITRE și pentru doamna de Casilio, de pildă, care a lucrat la acest dosar o serie întreagă de ani. Vă întreb acum dacă știți cum au fost o afectate profiturile operatorilor. S-a știut din previziuni că va crește utilizarea pe roaming și vă întreb dacă aveți uh, cifre în acest sens și care sunt și beneficiile uh, pentru IMM-uri la nivelul facturii lunare. Mulțumesc, uh, Natalie. Mulțumesc se face vreo analiză în ceea ce privește proprietatea datelor pentru termenul de eh, finalizare a raportului pe roaming, când credeți că va fi finalizat și de asemenea și pe 5G. Banda largă pentru toată lumea. Ați analizat piețele de consumatori? Mi-aduc aminte de argumentele aduse că țările n-ar fi pregătite și dumneavoastră a spus că în două săptămâni ar trebui să existe. Dar nu, peste tot în Europa întotdeauna oamenilor oamenii pregătit să ofere nouă tehnologie așa peste noapte, nu ca în țările nordice. Și am să vin cu un follow-up Uh, la întrebarea domnului Nica în ceea ce privește funcționarea proastă a securității cibernetice. Mm, s-ar putea ca BEREC să vină cu o propunere pentru funcționarea pieței interne? Dacă anumite uh, secțiune ale rețelei constituie o, o, o problemă, fie că e vorba de frigiderul consumatorului sau de anume nu de rețea, ca acestea să fie eliminate. Poate că să impun niște reguli aici. Mulțumesc, doamna Perez, în spaniolă. Mulțumesc pentru prezentare. Ați vorbit despre alocarea spectrului pentru utilizare industrială a 5G. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră, pentru că știți că autoritatea de reglementare din Germania a anunțat că va aloca o parte pentru rețelele locale de 5G. Deci nu se va face o licitație pentru această parte a spectrului, ci se va pune la dispoziția industriei. Având în vedere importanța 5G, pentru internetul lucrurilor, pentru industria 4.0. Credeți că statele membre ar trebui să urmeze acest model, să identifice o anumită parte a spectrului pentru utilizare industrială? Știu că alocarea spectrului reprezintă o competență națională, dar aș dori să știu și părerea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Thank you so much. And last question from Ms. Toia, please. Mulțumesc și ultima întrebare din partea doamnei Toia. Mulțumesc că am să vorbesc italiană. Aici sunt. Foarte succint și necunoscând care a fost prima rundă de întrebări, aș dori să, mă, să revin la roaming. Am uh, ascultat răspunsul dumneavoastră și mi s-a părut uh, uh, insuficient. Întrebarea mea este următoare. Știți, raportor a fost doamna Carvalho și eu am fost raportor din umbră, dar aici cred că se impune atenție maximă, pentru că din punct de vedere politic, în ochii cetățenilor, a fost una din chestiunile cele mai relevante pentru cetățeni. De aceea, orice tentativă de a circumscrie aceste uh, prevederi cred că ar trebui oprită. A existat o tentativă de uh, a defini acest lucru cu reîntoarcerea în țara de reședință. Eu cred că aici uh, Berec trebuie să fie extrem de atent pentru, aceast, pentru a Um, continua să fie respectată această prevedere care prin diferite manevre ar putea acum să întoarcă ideea inițială. Mulțumesc. Acum, uh, în câteva minute, vă rog să sintetizați discuția. În ceea ce privește vehiculele conecte, bineînțeles, viitorul vehiculelor autonome și conectate este foarte important una uh, dintre perspectivele BEREC uh, pe care am avut-o cu privire la modelele de afaceri a fost că nu va fi o revoluție în conectivitate, ci uh, vehiculele autonome va trebui să lucreze în zone unde nu există conectivitate, în zone cu 3G sau 4G, dar și în zone cu 5G și producătorii de mașini nu o să facă o mașină care să meargă doar în zonele cu acoperire 5G. Deci, bineînțeles, este important ca acoperirea uh, să se extindă, dar industria automobililor nu se bazează pe o, o acoperire celulară ă, ca să facă progrese. Și nu avem ă, informații cu privire la impactul asupra profiturilor, dar vrem să vedem care sunt ă, avantajele și pentru utilizatorii finali, dar și pentru producători toți au de câștigat uh, de pe urma extinderii acoperirii. În ceea ce privește 5G, a fost o întrebare cu privire la Broadband for All, um, bandă largă pentru toți. Rolloutul rețelelor de bandă largă nu s-a făcut peste tot în Europa. În unele um, zone există rețele de viteze mari care sunt larg răspândite, în altele mai puțin. Aici depinde foarte mult de demografie sau de geografia statelor. Deci, deși uh, la BEREG și cu autoritățile naționale încercăm să facem tot ce se poate pentru a crea condiții pentru investiții uh, comerciale, nevoie și de investiții de stat, cu ajutor de stat. Dacă reușim să um, îmbunătățim situația pentru ambele sectoare, ar fi foarte important pentru ca toată, toți cetățenii din Europa să aibă acces la banda largă. Și a mai fost și o întrebare cu privire la uh, alocarea de spectru, să pui deoparte pentru scopuri industriale. Cred că atunci când e vorba de spectrul de 26 de uh, gigahertz, cum să se acorde opțiunile, e foarte important. Mult, multe autorități se gândesc la acest lucru și ideea ar fi să se folosească, de exemplu, pe bază fără licență sau pe o bază foarte locală pentru anumiți utilizatori, a um, căpătat multă atenție. Întrebarea cu privire la faptul că Germania s-a alocat um, o bandă anume pentru sectorul industrial, dacă e corect sau nu, depinde foarte mult și de condițiile naționale din uh, Germania. Sunt uh, niște utilizatori foarte mari cu campusuri, unii sunt um, de dimensiunea unui uh, oraș mediu. În Irlanda nu avem acest lucru. Noi voiam să ne asigurăm că zonele rurale erau mai bine acoperite. Uh, Sigur, caracteristicile naționale diferă foarte mult, însă ce important de spus este că e o diferență destul de mare între uh, utilizatorii industriali și uh, industria mm, telecomunicațiilor. Uh, aceasta din urmă uh, spune lăsați-ne pe noi să ne ocupăm, uh, dar uh, utilizatorii uh, industriali nu vor să acorde această încredere pentru aplicațiile lor uh, industriale. Există un scepticism în rândul lor și o să-l folosesc pe colegul meu, o, să, o să las astfel că o să răspundă. Mulțumesc, o să încerc să folosesc minute și jumătate cât se poate de bine. În ceea ce privește profiturile operatorilor, am văzut că s-a sporit utilizarea datelor, care a compensat foarte mult pentru partea de, să spunem, profituri pierdute din roaming. Lucrurile s-au îmbunătățit așadar. Apoi, dacă ar trebui sau nu să avem decizii naționale cu privire la punerea deoparte a unei părți din spectru pentru utilizare industrială. Nu doar Germania, ci și la mine în țară ne gândim să facem la fel. Și cred că din punct de vedere al concurenței este destul de bine să ai diferite tipuri de furnizori pe piață. Am avut discuții foarte dure cu operatorii noștri și, și spun, dați-ne nouă totuși și o să aranjăm bine piața, dar să ai un uh, furnizor direct de la industrie este un model de afaceri care este uh, care merită dacă ai uh, spectrul corespunzător în ceea ce privește mm, cibersecuritatea. Noi, ca autoritățile naționale de reglementare și alte autorități ca noi, ce facem de obicei la partea de uh, securitate, să facem un fel de reglementare a integrității uh, rețelelor, uh, modul în care sunt tratate în mod sigur proceduri pentru actualizarea rețelei, pentru actualizarea codului din sistem. Cea mai uh, des întâlnită uh, problemă este aceea de apariția problemelor când faci o actualizare, când introduci cod nou în sistem și partea de uh, raportare a incidentelor. Asta ne-a ajutat să învățăm din învățămintele, din uh, greșelile din trecut. Cam acesta este domeniul care se apropie mai mult de competențele noastre. Mulțumesc! Uh, foarte mult tuturor invitațiilor noștri. Este 11 și un sfert. A, este un moment absolut uh, impecabil. Vă mulțumesc foarte mult că ați uh, făcut prezentarea și că ați încercat să răspundeți întrebărilor dificile care v-au fost adresate. Vă mulțumim pentru toată munca pe care o faceți și pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. So next item, last item on the agenda this morning. Următorul punct de pe ordinea de zi din această dimineață reprezintă un schimb de opinii cu președintele Consiliului European pentru Cercetare, domnul Jean-Pierre Bourguignon, și cu domnul Ange Bâșius, care este director al Institutului Alfred Wegener care se ocupă de impactul asupra schimbărilor climatice, asupra biogeochimiei și biodiversității Oceanului uh, Arctic. Vă urez bun venit amândurora. Ne apropiem de sfârșitul celui de-al doilea mandat uh, al dumneavoastră, domnule profesor Burghenion, și se pregătește implementarea următorului program de cercetare și inovare Orizont Europa, așa că Comisia Intra ar fi foarte interesată să audă reflexiile finale cu privire la modul de a continua, la Consiliul dumneavoastră, învățămintele trase și um, părerea dumneavoastră despre cum s-ar putea optimiza um, finanțarea europeană și uh, politicile um, europene care vizează știința și inovarea. De asemenea, am fi foarte interesat să auzim de la dumneavoastră, domnule profesor Bășus, cum Uh, finanțarea a adus ceva în uh, activitatea dumneavoastră, în cariera dumneavoastră și cum cercetarea la frontierele cunoașterii ar putea să găsească soluții eficiente la problemele pe care uh, le are societatea europeană cu scopul de, de a îmbunătăți misiunile noastre în ceea ce privește Orizont Europa. Avem o oră și un sfert pentru discuția noastră și vă dau cu plăcere cuvântul, domnule profesor Burghignon. Bun venit, ne bucurăm că sunteți aici. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, stimați membrii ai uh, Parlamentului European, doamnelor și domnilor, pentru mine a fost o deosebită onoare să fiu președinte al uh, Consiliului Științific din um, ianuarie 2014, deci de peste șase ani. Când m-am angajat să vin aici. Am, m-am gândit să, vă, să mă prezint și să vă prezint prioritățile noastre pentru uh, anul în curs. Am făcut asta și la început și am uh, revenit uh, periodic uh, în fața dumneavoastră și a predecesorilor dumneavoastră. Și mereu am găsit sprijin la dumneavoastră și uh, interesul dumneavoastră pentru um, Uh, Consiliul nostru a fost foarte interesant și intervenția dumneavoastră s-a dovedit a fi um, decisivă. Așa că acum că mă uh, apropii de sfârșitul uh, mandatului meu, am un angajament special pentru a vă raporta, pentru a vă pune lucrurile în perspectivă. Vreau să vă reamintesc sau să ne reamintesc de ce s-a creat Consiliul. În 2007, Fotis Kafatos, primul președinte URC, a ținut un discurs la lansarea Consiliului. Era în 2007 la Berlin, în prezența cancelarului Angela Merkel. Mesajul a fost simplu și puternic. Com complet aliniat cu eforturile din partea comunității științifice, care făcea presiuni de timp de mai mult de un deceniu pentru a, a pune pe picioare acest Consiliu. Și am citez acum, care este avantajul comparativ al Uniunii Europene în viitor? o populație din ce în ce mai îmbătrânită, resursele noastre naturale limitate. Dacă investeam în cercetare, Um, care este o parte integrantă a tradiției culturale europene, nu mai reprezintă o opțiune pur și simplu, ci este o, un drum cu sens unic pentru Uniunea Europeană și uh, trebuie să ne asigurăm că investițiile duc la excelență. Multe s-au schimbat din 2007 și, din păcate, nu toate spre bine. Dar cred că aceste cuvinte sunt acum uh, încă și mai adevărate decât la vremea respectivă. Dacă ar fi să ne comparăm cu multe alte părți ale lumii, Europa este mai bogată și are o calitate vieții mai bună natură. Dar asta nu din cauza cifrelor deci, sau, din cauza, sau datorită resurselor naturale, ci datorită tradiției pe care noi europenii o avem încă din uh, uh, uh, renaștere și din uh, epoca luminilor pentru a uh, ne uita la explicații raționale și pentru a crea capacitatea de uh, cunoaștere și pentru a o folosi um, în serviciul cetățenilor. Și avem un raport, de exemplu, din partea OCDE care mm, se ocupă de inovarea, strategia pentru inovare pentru viitor. Și ce spune în acest raport al OCDE? Finanțarea pe termen lung pentru cercetare mm, condusă de curiozitate trebuie să se păstreze pentru că aceasta a reprezentat sursa pentru multe inovații importante în trecut și a avut profituri sociale ridicate. Dacă ne concentrăm prea mult pe rezultate pe termen scurt, uh, periclităm uh, semințele inovării viitoare. Vedem că acest lucru se întâmplă foarte mult uh, dacă ne uităm la cercetarea pentru inteligența artificială. În acest moment, uh, guvernele și um, capitaliștii um, uh, fac tot ce pot ca să financeze, dar inițial era un vis pe care, um, care venea doar din cercetarea pentru frontiere și pentru dispozitive. Și au fost două momente, în anii 70 și 90, când finanțarea aproape că a dispărut. Au fost uh, așa numitele ierni pentru inteligența artificială. Apoi o mână mică de uh, cercetători foarte devotați uh, au desfășurat activități um, Uh, contestând uh, principiile inițiale și au reușit uh, să aducă un nou nivel acum. Doar acum, la 30 până la 50 de ani mai târziu, începe să se simtă impactul asupra societății în um, ansamblul său. Și deși um, visul lor se confruntă cu multe frontiere, um, acesta implică multe dimensiuni. Așa că e foarte important să facem progrese treptate în tehnologiile actuale. Dar uh, provocările cu care ne confruntăm acum sunt enorme și trebuie să ne amintim că a fost nevoie de un efort mare pentru oamenii de știință să înțeleagă și să um, explice ce se întâmplă, ceea ce a dus uh, o vreme bună la o subestimare a um, dimensiunii schimbărilor care trebuie să se facă prin faptul că nu se înțelegeau fenomenele de bază. În cazul schimbărilor climatice, având în vedere probele din ce în ce mai uh, numeroase din uh, studii științifice cuprinzătoare realizate la nivel mondial, știm acum că dacă facem lucrurile ca până acum, nu o să ieșim din impas. Așa că ar fi chiar ilogic să nu le dăm uh, cetățenilor europeni uh, uh dreptul la potențialele realizări uh, pe care nimeni nu și le poate imagina. De aceea este foarte important să lăsăm suficient uh, suficient loc pentru mințile creative și uh, să lăsăm uh, uh, și elementul de surpriză să uh, apară. Uh, dar acest lucru nu poate să facă decât prin cercetare uh, de tip avantgardist și Consiliul nostru este un instrument care a pus această cercetare uh, în vârful priorităților, lucru care a, fost constatat și în raportul la MIT din 2017. Consiliul European pentru Cercetare este recunoscut ca un uh, brand global sinonim cu excelență în cercetare. Sprijinul continuu pe care l-a primit Consiliul pentru um, uh, structura de implementare um, alocată de, de către Comisia Europeană a avut un rol decisiv uh, având în vedere recunoașterea și nivelul de profesionalism al personalului său, precum și înțelegerea nevoilor sale uh, în ceea ce privește uh, comunitatea științifică. Ce ne-a arătat uh, Consiliul a fost în primul rând potențialul uh, extraordinar al cercetătorilor tineri din Europa atunci când li se dă uh, libertate fără să li se dea dinainte niște priorități prestabilite. Din 2007, ERC a um, acordat 9500 uh, de granturi um, către oameni de știință bazați în peste 800 de instituții. Peste două treimi au um, uh, început să facă uh, Um, cercetare în continuare, și-au consolidat echipele și mulți uh, au fost la o primă oportunitate în acest sens. De aceea mulți dintre ei spun că ERC mi-a schimbat viața. Echipele um, Consiliului nostru implică peste 70.000 de uh, membri și um, peste 50.000 uh, doctoranți. Uh, probabil că unul dintre rezultatele cele mai interesante uh, Um, pe care avut ERC a fost pus în valoare de către evaluarea ex post. Uh, o dovadă, publicațiile ERC um, uh, de către oameni de știință uh, finanțați prin ERC um, au de șapte ori mai multe șanse să fie în topul celor mai citate 1% lucrări. Și este foarte importantă și partea de Uh, realizări uh, pe care le-au avut, de exemplu uh, celule solare în um, quantum computing, de asemenea utilizări foarte multe pentru materiale inovatoare, cum ar fi grafen. De asemenea, au um, făcut progrese în regularea, reglementarea genelor sau răspunsurile imune au studiat uh, izolarea socială și singurătatea și au constatat modul în care clima afectează migrația. Au găsit modalități de a măsura uh, suprafețele cultivate uh, și anul acesta au uh, captat prim, pentru prima oară imaginea unei găuri negre. În octombrie anul acesta, Sir Peter Radcliffe a primit uh, uh cel de-al șaptelea um, um beneficiar ERC care a primit um, premiul Nobel și um, a fost unul dintre oamenii de știință care au primit vremuri pentru că a avut descoperiri în domeniul în care celulele um, se adaptează la disponibilitatea oxigenului. Este esențial și aceste exemple sunt doar printre câteva dintre cele care au um, avut uh, un impact foarte mare în lume. Și mă bucur că și profesorul Ance Bociu se va vorbi um, uh, despre aceste activități, uh, pentru că activitatea în acest domeniu a avut un impact foarte mare asupra regiunilor polare din uh, lume. După cum vedeți, uh, uh, putem în felul acesta să avem un impact mai mare în mai multe regiuni. Deja peste o mie de granturi de acest fel au fost acordate și s-au creat peste 100 de companii de către investigatori principali ERC. Și mm, mă bucur că am putut să contribui la mm, această poveste de succes după ce am visat la aceasta și după ce am fost președinte al um, grupului de matematică. În 2014, prioritatea mea absolută era să păstrez calitatea um, înaltă a procesului de selecție al um, ERC și nu e un lucru pe care să-l iei de gata. În acest moment, uh, ERC primește cam 10.000 de propuneri anual pentru a le evalua. Avem uh, un uh, juriu de peste 1.000 de oameni de științe de nivel înalt și pe lângă aceștia avem și o serie de Uh, evaluări specializate în uh, domeniul uh, individual al fiecărei propuneri dar um, acești oameni care au foarte multe solicitări trebuie să ne acorde um, din timpul lor prețios. Sorry. When I look, took office in 2014, mi-am preluat funcția în 2014, erau uh, uh, trei uh, lucruri unde credeam că pot să îmbunătățesc lucrurile. În primul rând, echilibrul de gen. Um, uh, în apelurile ERC din 2007 până în 2013, uh, candidații femei au avut uh, rate mai scăzute de succes, cam 8% față de 11%, dar având în vedere planului de egalitate de gen, pot să vă raportez că în 2014-2019 uh, situația este echitabilă, 13% și pentru bărbați și pentru femei. Și în plus am încercat să consolidăm participarea cercetătorilor în um, Uh, regiunile uh, mai puțin performante din Europa și de asemenea am um, uh, propus să se creeze un grup de lucru pentru o participare mai largă și avem și un program um, de fellowship pe care îl organizăm. Am vizitat toate statele, mai puțin unul, m-am întâlnit cu um, demnitari și cu oameni de știință și în uh, ultimele luni am fost în Polonia, Bulgaria, Ungaria, dar și în Serbia. Iar în săptămânile viitoare voi merge la Ungaria, în Ungaria, în Slovenia și în Lituania. Participarea um, în uh, uh candidaturile ERC și ratele de succes sunt monitorizate și uh, garantează un proces echitabil. Știm că um, există un potențial foarte mare, dar avem, de exemplu, uh, uh, în 2014 Um, oameni de știință din Slovenia, Republica Cehă, Polonia, Ungaria, Portugalia și Grecia care au avut rate de succes și din 2014 și cetățenii din Lituania, Malta, România și Serbia au primit um, pentru prima oară granturi și în al treilea rând am vrut să sporesc atractivitatea globală a apelurilor de oferte de la IRC și a științei în Europa. Și acum avem 14, am aranjamente de implementare cu organizații din întreaga lume, din Argentina până în um, Africa de Sud, Brazilia sau China, India sau Singapore. Și toate acestea arată importanța păstrării unui uh, moment uh, um, propice și noi uh, acționăm în continuare cu transparență de plină și ne adaptăm și ne actualizăm uh, procedurile. Am uh, un regret totuși. Uh, se referă la numărul de mm, propuneri excelente pe care nu le putem finanța anual. De la începutul um, uh, în Orizont 2020 în 2014, în fiecare an, între 350 și 630 de proiecte considerate excelente de către jurul ERC n-au putut să fie finanțate pentru că nu au existat suficientă finanțare. În acest moment, uh, ERC poate să financeze cam peste 12% dintre propunerile pe care le primim. Dacă am putea ajunge la 15%, deja am acoperit foarte bine așa numitele propuneri uh, de categorie A, care nu sunt finanțate. Uh, este vorba de um, cuvântul cheie de uh, creștere la scală pe care vrem să le propunem în documentul de politici Orizont Europa. Și de asemenea, Aș dori să uh, vă spun că succesorul meu, Mauro Ferrara, va prelua din ianuarie 2020 uh, și este prezent în față și cred că abia așteptă să vă cunoască. Și cel mai important, bugetul pentru Orizont Europa încă nu s-a hotărât și încă toții că dacă ajungem la un nivel potrivit, acest lucru se va întâmpla doar cu o luptă din greu. Procesul a început și e nevoie de mult uh, advocacy și de o perspectivă orientată către viitor. Bugetul în Parlamentul European clar a spus că vrea un buget uh, mai ambițios și um, și vrea să um, e încântat că are aliații aici pentru a-și atinge obiectivul. Este foarte important um, să ne gândim la viitorul cetățenilor europeni și nu putem să avem un nivel uh, mediocru de ambiție și ne știți că vom continua împreună cu oamenii de știință să luptăm în acest sens și sperăm că putem să asigurăm mijloacele potrivite pentru un, vi- un uh, viitor sustenabil în Europa. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Doamna profesor Antje Böcius are acum uh, cuvântul, nu știu dacă am pronunțat bine, spune domnul președinte, chiar vă rog să mă corectați. Da, cred că se aude acum. Pot să pun uh, prezentarea pe ecran? Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte mult că pot să folosesc cariera mea drept exemplu și cercetarea mea pentru a putea clarifica uh, cum uh, aduce o contribuție cercetarea europeană. Tema mea centrală este cercetarea în domeniul arctic am primit un grant din partea ERC pentru o întrebare de cercetare care poate părea ciudată pentru dumneavoastră. Eu voiam să aflu care este cea mai abandonată bacterie în ocean, cea mai abundentă bacterie în oceanele Pământului. Um, să vedem de ce nu știm acest lucru. Voiam să aduc o contribuție pentru că noi știm că mediul nostru depinde de uh, microbiom și avem o planetă acoperită de oceane în proporție de 75% și nu știm nimic despre acest microbiom. Așa că eram cu uh, spărgătorul de gheață Polar Stern în vara arctică din 2012 uh, pentru că am avut ocazia să, uh, să cercetez într-o zonă necercetată până atunci, adică um, banchiza polară de la nord. Și această cercetare a schimbat totul pentru mine și pentru echipa mea, pentru că ne-am dat seama că banchiza s-a micșorat mai mult decât se credea și pe lângă faptul că am aflat care bacterii sunt relevante pentru ecosistemul de acolo, m-am concentrat și pe zona arctică mai mult. Nu o să merg spre trecut pentru a vedea ce rezultate am avut, ci voi, mă voi orienta acum spre viitor pentru a vă arăta cum curiozitatea individuală și excelența în cercetare conectează cercetarea de care avem nevoie în viitor. O să vorbesc despre o misiune pe care o avem acum cu o echipă europeană și internațională. Este vorba despre misiunea Mozaic. Această misiune a fost considerată la începutul anului cel mai îndrăzneț pas înainte în domeniul științei în tot anul 2019. Care erau mizele, să vedem? Vă rog să vă imaginați că sunteți la Polul Nord să vă gândiți la conectivitatea europeană cu Polul Nord, poate vă gândiți la climă, la vreme, dar pe viitor Arctica va fi un loc, uh, o regiune de transport unde se vor crea locuri de muncă, tocmai pentru că se schimbă clima. Acum tot cu acest, acel spărgător de gheață suntem Polar Stern și ne-am dus acolo pentru prima dată uh, să vedem uh, Uh, pentru prima dată în 100 și ceva de ani să vedem cum funcționează Arctica de fapt, cum influențează clima, cum uh, se va schimba vara și cum se vor schimba vara și iarna polară. Până acum nu s-au făcut astfel de cercetări cu tehnologie modernă. Aici vedeți cercetători de diferite origini și diferite vârste care și-au pus la oaltă expertiza și instrumentele uh, pe o platformă de cercetare plutitoare în derivă și măsurăm tot. Acum este întuneric tot timpul acolo, nu mai vedem soarele deloc, deci avem această provocare logistică de a putea aduce, să aducem acești cercetători înapoi acasă în viață. Avem o adevărată rețea de cercetare, de monitorizare, prin care primim date de care avem nevoie pentru a înțelege rolul pe care îl are regiunea polară, arctică, uh, în emisfera nordică. Sunt foarte mândră că institutul meu și că oameni de știință de peste tot au desfășurat sau desfășoară această uh, cercetare acum. Este fără precedent și vom afla cum uh, influențează regiunea polară viața umană, de fapt, pe Pământ. Această misiune a început în 20 septembrie și acum nava e blocată pe mare și va începe, va începe să plutească cu Um, cu banchiza polară în jurul polului nord, nord. Uh, vom avea tabere pe banchiză, vom avea uh, avioane care vor ajunge acolo, uh, oamenii de știință se vor schimba cu timpul, deci vor participa cam 600 de persoane la experiment și ei își pun întrebări ca și a mea. Cum schimbă Arctica viața pe Pământ, ce înseamnă Arctica pentru geosferă, uh, pentru atmosfera din zona arctică și pentru tiparele climatice. Este o misiune internațională, nici nu s-ar putea altfel, nu s-ar putea dacă multe uh, Uh, țări, multe institute de cercetare nu ar participa. În cadrul programului Orizont, Europa conduce o rețea de spărgătoare de gheață care ne permite să rezolvăm problemele logistice rapid. Aici vedeți um, o echipă de excelență Uh, este o echipă pe care o folosește Europa și prin care suntem lideri pentru a răspunde la întrebări relevante pentru viitorul nostru. Este vorba despre tineri cercetători din Europa și din alte părți. Pot să folosească burse, uh, pot să fie ajutați de școlilor, pot să își înceapă cariera fiind, făcând parte dintr-o această, uh, din această misiune. Um, pentru că și datele pe care le vom colecta Uh, și uh, toate aceste lucruri ne vor ajuta să deschidem o nou, un nou tip de cultură științifică și le vor schimba viețile lor. Și a fost o ocazie extraordinară să discutăm cu ei la lansarea misiunii acum două luni. Aici se află nava acum și puteți să vedeți cât de fericiți sunt oamenii de știință. De fapt, nu chiar cât de fericiți sunt, pentru că au, au fețele acoperite. Uh, dar pentru mine aceasta este o imagine care reprezintă excelența europeană și cooperarea internațională. Uh, atunci când suntem acolo în iarna polară, o să ne înghețe uh, fața, ochii, uh, glugile și toți vom arăta la fel, pentru că oricum toți suntem la fel și avem aceeași participare. Zona arctică este o zonă nouă care ne stimulează mai mult decât curiozitatea și um, este una dintre uh, regiunile care sunt o miză acum pentru discuții geopolitice în care se vor crea uh, locuri de muncă, se vor schimba stilurile de viață tradiționale ale celor 4 milioane de persoane care locuiesc în zona arctică, că locuiesc oameni acolo, nu e un deșert. Um, și vom afla mai multe despre, despre bazinul arctic pe care îl vom explora în acest an. Împărtășim povești, uh, uh, exp, uh, experiență și avem postări științifice pe blog în fiecare zi. Um, avem comunicări științifice, avem, um, vin chiar echipe de știri acolo, echipe de jurnaliști pentru a um, documenta cum arată Arctica, care nu va mai arăta la fel în deceniile care urmează. Această cercetare științifică pentru a uh, merge dincolo de frontierele cunoștințelor pe care le avem acum și folosirea cunoștințelor noastre uh, pentru a putea progresa, acest lucru este în ADN-ul nostru. Am găsit uh, dovezi că um, uh, existau uh, perioade, au existat perioade în istorie tot timpul când uh, oamenii de știință au vrut să meargă în această zonă, de exemplu Fritjof Nansen, pentru a cerceta ce se întâmplă acolo. Și Fritjof Nansen a folosit perspectiva științifică și el a spus, haideți, noi fizicienii să ne calibrăm împreună termometrele pentru că peste 100 de ani oamenii vor să știe cât a fost de frig acum, în vremurile noastre. A fost un adevărat vizionar, pentru că astăzi noi calibrăm toate instrumentele noastre astfel încât să înțelegem cum se poate încălzi Arctica atât de repede iarna, de trei sau patru ori se încălzește mai mult uh, Arctica decât alte regiuni de pe Pământ. Această cercetare bazată pe curiozitate are a face cu întrebarea uh, cu chestiunea unei planete sustenabile, durabile și cu viața noastră la urma urmei. Noi, cercetătorii europeni, ne-am unit eforturile, ne prezentăm rezultatele tuturor și am făcut și progrese. Și mulțumim Europei și uh, că a căzut de acord asupra acestui moratoriu împotriva pescuitului în zona arctică. Pe de altă parte, există și amenințări. Avem, nu avem habar cum putem să le gestionăm. De exemplu, pierderea aceasta imensă de, de ghețar și de permafrost. Și, uh, de asemenea, poluarea, uh, mai ales poluarea cu plastic într-o zonă pe care o cunoaștem atât de puțin, noi, oamenii de știință, trebuie să conchidem că nu putem să ținem pasul cu schimbările care au loc în această zonă. În ultimele slide-uri vă, vă voi spune care au fost constatările noastre. În prezent, putem spune că s-au îmbunătățit modelele viitoare pentru a putea înțelege mai bine cum se schimbă, cum schimbă zona polară clima pe planetă. Vedeți aici o altă misiune fantastică, uh, finanțată printr-un program actual și unul viitor. Se măsoară gheața în Antarctica pe o perioadă mai lungă pentru a vedea cum influențează uh, emisiile de CO2 aceste, aceste fenomene. În timpul evoluției umane nu a existat niciodată o concentrare atât de mare ca astăzi de CO2 în atmosferă. Dacă privim în istorie și dacă este să ne prezicem viitorul, vedem că linia aceea galbenă cu temperaturile care a marcat evoluția umană pe Pământ, vedem un viitor cu pe care nu-l cunoaștem încă în funcție de ce alegeri vom face în cadrul sistemului energetic. Și vedem că a existat o perioadă în istorie în care era foarte mult uh, CO2 în atmosferă, dar acum 4 milioane de ani Uh, și vedem că atunci sistemele polare erau foarte diferite și, uh, de asemenea, și zonele înghețate de pe planetă erau foarte diferite, mult mai mici. Deci, acțiunea umană a făcut aproape toată diferența. Așadar, această misiune sper că vă va oferi câteva stimulente pentru a ajuta viitorul omenirii și pe noi trebuie să fim uniți în știință. Din nou aici un grafic care vă arată uh, creșterea temperaturilor și ce hotărâri trebuie să luăm. Știința va fi cea care uh, va, uh, ne va salva în viitor. Uh, Vă mulțumesc cu acestea pentru atenție și sper că v-au plăcut pozele de, pe, de acum câteva zile cu spărgătorul de gheață și cu nava care sunt acum înghețate și că vă veți gândi la europenii de la bord. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Avem acum o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor pentru ambii invitați. Doamnă Carvalho, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Bourguignon, că ați venit și mulțumesc pentru toată munca pe care uh, ați depus-o pentru Centrul European de Cercetare. După părerea mea, ERC uh, este unul dintre, una dintre poveștile de mare succes în Europa și despre ele vorbim tot timpul în campanie, nu? Uh, Și după cum ați arătat astăzi, au fost rezultate foarte bune uh, în ceea ce privește publicațiile, îmbunătățirea cunoștințelor și aplicarea acestora. Ar trebui să fim mândri de așa ceva. Totuși, suntem în ultima etapă a Orizont Europa și trebuie să căutăm uh, și punctele unde este loc de îmbunătățire. Aș dori astfel să vă cer părerea în două privințe. În primul rând, rezultatele obținute de ERC, pot ele să fie integrate mai bine în alte capitole ale Horizon, de exemplu, provocările la nivel de societate, misiunile din viitor, emisiile, îmi cer scuze, um, EIT și chiar viitorul ERC. Um, am văzut că ați avut rezultate extraordinare în cercetarea privind schimbările climatice. Aveți um, de asemenea proiecte uh, în alte capitole ale Horizon și Horizon Europe și Horizon 2020. Deci, Noi am vrut de foarte mulți să avem această transversalitate între programele cadru și cred că ar trebui să continuăm să facem eforturi și ERC ar fi o metodă foarte bună, un canal foarte bun de a face acest lucru. Cred că există um, programe care, în ciuda tehnologizării, nu au baza științifică necesară. Și cred că ERC ar putea să le ajute. În al doilea rând, rata de succes. Ați vorbit de un 12%. și un procentaj de 8% de propuneri excelente care sunt aprobate, care pot să fie finanțate, dar nu au destule fonduri. Realist vorbind, știm că putem să vă mărim bugetul și vom face acest lucru, vom încerca să facem acest lucru, dar chiar și cu o creștere a bugetului Orizont Europa, a fost foarte dificil să finanțăm toate propunerile de top excelente pe care le evaluați dumneavoastră la ERC. Eu de ani de zile tot apăr această finanțare. Când eram la comisie, chiar am scris un studiu despre acest lucru și vă încurajez să colaborați cu alți finanțatori și statele membre prin fondurile lor publice, fonduri regionale, fundații private, care prin protocoale pot să financeze această muncă excelentă. Pentru că pentru a pregăti o propunere, cere o, pre, o propunere pentru ERC, pentru finanțare, cere foarte mult efort. Știm că pe partea dumneavoastră, partea, uh, evaluarea se face foarte bine, totul este pregătit și cred că am putea să finanțăm mai mult cercetătorii noștri de top dacă am avea aceste legături cu alți finanțatori. Închei imediat și ar mai fi un avantaj. Aceasta este metoda pragmatică de a construi o zonă de cercetare europeană Uh, avem cei mai buni cercetători de peste tot, uh, toată lumea finanțează și din fonduri private și din fonduri publice și naționale. Și eu sper că dumneavoastră și rata dumneavoastră de succes vor atrage acest succes uh, ulterior. Mulțumesc, domnul Danica, din partea SND. Aș vrea să-l uh, salut pe domnul profesor Burghinion și să-i mulțumesc pentru activitatea deosebită pe care a făcut-o cu multe provocări și m-am bucurat să-l am ca și oaspete și în România și mulțumesc și pentru sprijinul pe care mi l-a acordat domnia sa și Arsiu în pregătirea raportului pentru Horizon uh, Europe. Uh, știu că au fost multe provocări, știu că au fost multe discuții și multe lucruri care probabil ar fi putut să fie făcute mai bine. Încercăm ca lucrurile pe care uh, am putut să le corectăm în Horizon Europe să le și introducem în practică să existe o mai mare aplicabilitate a modului de alocare a banilor, întotdeauna păstrând criteriul excelenței, care este unicul criteriu care trebuie să guverneze IRC-ul. Avem o problemă, banii sunt mai puțini și probabil vom vedea la negocierile pe MFF câți bani vom avea în final. Și în funcție de această alocare, probabil că va trebui să regândiți în cadrul iarsi ului o să discutăm și cu noul uh, președinte, aceste lucruri, cum anume vor fi alocați acești bani. Probabil că ambițiile remarcabile pe care le avem de a finanța foarte multe proiecte în lumea întreagă vor trebui să fie reduse și acordată mai multă prioritate proiectelor care vin din uh, cadrul uh, țărilor, statelor membre din Uniunea Europeană, ne-am fi dorit să alocăm mai mulți bani și să finanțăm cât mai multe proiecte în, în întreaga lume, dar din păcate veștile pe care le avem nu sunt foarte bune. Și uh, în același timp, probabil că <clears throat> câteva provești de succes pe care le are IRC-ul ar trebui să fie mult mai bine uh, prezentate, pentru că, din păcate, în discuțiile pe buget nu ne ajută foarte mult solicitările pentru o creștere la 120 de miliarde de euro neexistând, să spunem, un, o parte de public relation foarte puternică care să prezinte și câteva povești de succes și probabil că o investiție în ceea ce înseamnă îmbunătățirea vieții cetățenilor din Uniunea Europeană în cadrul activităților de cercetare ar fi un lucru care iarăși ar fi foarte pozitiv. Rămân cu același regret marea și uriașa discrepanță între eu 15, eu 13, uh, uriașa discrepanță sau inexistența uh, experților din eu 13 în panelurile de evaluare, dar probabil că aceste discuții vor continua și le vom vedea în uh, continuare, pentru că știu că o dorință și a dumneavoastră și a IRC-ului și vom vedea acest lucru și cu nouul președinte ales, este acela ca excelența să fie un singur criteriu și ca această excelență, indiferent în ce parte a Uniunii Europene se găsește ea, trebuie să fie, uh, uh, să fie finanțată corespunzător. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru tot ceea ce ați făcut. Thank you so much, Mr. Nica. Now... Mulțumim foarte mult, um, Domnule Nica, acum din partea Renew, doamna Diabalova. Mulțumesc, domnule președinte. Cercetătorii de nivel mondial laudă activitatea Consiliului European pentru cercetare și pentru că finanțarea din partea dumneavoastră este esențială pentru ei. Deci este o poveste de succes. Venind din partea lumii afacerilor, îmi place modul în care a fost structurată organizația dumneavoastră cu o strategie mm, proprie, programe proprii și așa mai departe. Însă atunci când discutăm despre inovare și cercetare, uităm că um, Asta reprezintă doar o mică parte din finanțarea pentru cercetare și inovare în Europa. Orizont 2020 finanțează doar undeva între 8 și 10% din întregul finanțare la publică pentru cercetare în Europa. De aceea, investiții ambițioase în cercetare și inovare sunt uh, uh, necesare și la nivel național. De aceea, vă întreb cât a făcut uh, Consiliul European pentru Cercetare pentru a finanța uh, programe naționale, pentru a motiva o mai mare investiție și pentru a duce nivelul finanțărilor undeva la 3% din PIB-ul european. A doua întrebare. S-a pus foarte mult uh, accentul pe misiuni și orientarea asupra acestora în trecut. Cum anume planifică Consiliul să facă acest lucru pe viitor? și doamne profesor, vă admir uh, pentru ceea ce faceți. Eu n-aș fi putut face acest lucru, mi-e fric doar uitându-mă la prezentare. Însă dacă ați uh, putea face o singură schimbare la nivelul granturilor pentru cercetări, cercetători, ce ați schimba? Mulțumesc, Martina. Acum din partea verzilor, doamna Downing. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc amândurora pentru prezență și pentru prezentările interesante. Permiteți-mi să încep cu doamna profesor Bețius. Ehm, experiența pe care ați avut-o ca și cercetător uh, mi se pare extraordinară și de asemenea și informațiile uh, pe care ne le aduceți uh, astăzi cu privire la modul în care se efectuează cercetarea în spațiul arctic. Și pentru domnul Burghiniu. Noi vrem să ne asigurăm că se atinge pragul de 35% alocat în cadrul Orizont 2020 uh, pentru climă. Înțeleg că Consiliul European pentru Cercetare are, o, care, are independență și folosește partea programabilă a bugetului pentru a merge spre cei 35%. Însă cred că activitatea Consiliului trebuie să aibă un rol important de jucat aici. Și una dintre realizările dumneavoastră este de a realiza egalitatea de gen și vă întreb cum veți proceda pe viitor finanțările pentru climă și din această perspectivă la nivel de Consiliu European pentru Cercetare. Aveți măsuri concrete pe care RC-ul le poate um, întreprinde pentru a um, pune accentul pe acest lucru, asta și depășind criteriile de selecție care deja există domnul Tusenovski pentru a finaliza runda de coordonator, după care și-au manifestat interesul și alți uh, europarlamentari. Domnule Tusenovski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Burghiniu pentru activitatea extinsă desfășurată pe parcursul a multor ani. Știu că a făcut uh, un uh, turneu în statele membre, inclusiv în cele noi, și întrebă cum uh, s-a evaluat creșterea activității acestora la nivel european. Ne-am gândit la disparitățile legate de maniera în care anumite state membre reușesc să folosească finanțările din Orizont 2020 și se întâmplă mai des în noile state membre. Și asta nu datorită lipsei de cercetători, s-ar putea să existe motive istorice și de aceea o întrebare simplă. Ce ne-ați recomanda succesorului dumneavoastră pentru a depăși aceste discrepanțe? cum reușim să folosim la maxim capacitatea, fie că e vorba de capacitate tehnică, financiară, dar și capacitatea de personal pentru dezvoltarea cercetării unde ar trebui să co- contribui toate țările, în condițiile în care poate individual nu pot contribui la fel de mult. Cum se pot reduce aceste decalaje între statele membre noi și vechi? Mulțumesc, domnule Toșenovski. Doamna Pereira, din partea GUE, ca ultim coordonator. Mulțumesc. investițiile în cercetare sunt uh, foarte importante pentru fiecare stat membru. Și trebuie folosit potențialul pe deplin. Consiliul European pentru Cercetare și alte linii bugetare pentru finanțarea cercetării pot juca un rol important și pentru realizarea coeziunii teritoriale în Europa. astfel încât să includă mai multe persoane. Acum, uitându-ne la granturile care au fost acordate în fiecare an, vine în minte o serie de întrebări. În primul rând, Consiliul European pentru Cercetare um, se gândește la descentralizarea distribuției pentru granturi. Pentru 2019, 400 8 proiecte au fost finanțate, dar 58% au mers către Franța, Germania, Regatul Unit și Olanda. În timp ce din Portugalia au fost finanțate doar două proiecte. Și această, aceste statistici revin, ceea ce duce la un decalaj la nivel de finanțare a cercetării între țări. Lipsesc criteriile pentru a consolida coeziunea teritorială? Mă întreb. Și în al doilea rând, Consiliul European pentru Cercetare dispune oare de condițiile necesare pentru activitatea cercetătorilor. Eu sper că oamenii nu uh, lucrează în condiții uh, precare. Susțineți uh, practici bune pentru cercetare în viitor, pentru că avem nevoie de uh, contracte de muncă stabile și pentru cercetători. Și vă mai întreb, dacă Consiliul European pentru Cercetare face o preevaluare pentru uh, produse militare sau aplicații militare și ce procentaj din finanțare s-a îndreptat către astfel de proiecte. Mulțumesc. Mai avem alți uh, cinci europarlamentari care doresc să intervine. Vă rog să nu uitați că până la 12.30 trebuie să încheiem. Domnul Eller, pentru început, am să încerc cu o declarație. PP-ul va susține independența Consiliului European pentru cercetare în orice caz. Asta a fost principala realizare. A fost o instituție independentă bazată pe valori interpares și nu există libertate de cercetare a la carte. Și înțeleg Uh, preocupările legate de echilibrul geografic, climele, probleme de schimbare climatice. Spuneți pe de o parte 35% pentru finanțarea proiectelor uh, care vizează schimbările climatice, apoi vorbim de egalitate de gen, echilibru geografice, dar atunci unde rămâne uh, independența? Pentru că asta este baza. Noi nu vrem ca PPE, ca independența RC să fie distrusă pe ușa din spate. Pentru că dacă se întâmplă acest lucru, Comisia s-ar bucura să vină să scrie agenda pentru RC. PP-ul nu e de acord cu acest lucru, deși admitem că sunt aspecte care sunt importante importante, dar ele nu trebuie implementate de către alții. RC trebuie să fie independent pentru că altfel dimensiunea globală a RC, a acestui organism Um, independent care se bazează pe valori interpares va fi ruinată și va deveni doar un alt program de cercetare. În... Sigur că aspectele de echilibru geografic și așa mai departe sunt uh, chestiuni legitime, dar nu trebuie să lezeze independența RC. Și întrebarea mea se referă mai mult la ce se va întâmpla. Sigur că vorbim de buget, dar uh, la nivel practic ne-am întâlnit uh, cu comisia în această dimineață și președinția finlandeză va ajunge la un acord cu Consiliu și se vorbește de o reducere de 12 miliarde. Poate că ar trebui să vă implicați mai mult pentru că dacă vorbim de o tăiere de 12 miliarde, nu vorbim de creșterea bugetului RC, ci de o reducere a acestuia. Cum am putea interveni public pentru a convinge statele membre că printr-o reducere de 12 miliarde, automat va exista o reducere de 2-3 miliarde și la nivelul Consiliului European pentru Cercetare. Mulțumesc, doamna Toia. Mulțumesc. Și eu, ca și colegii mei, aș dori să vă mulțumesc, domnule Burghinion, pentru activitatea excelentă pe care ați desfășurat-o la RC. Ați promovat excelența și cercetarea uh, fundamentală și la frontieră. În țara mea am văzut sporirea atenției și a uh, cap capacității de a interacționa cu noile așteptări datorită uh, acestor posibilități pe care le-ați oferit. Noi vom uh, apăra independența ARC și la nivel de orizont, programului Orizont și e important ca fiecare să promovăm viitorul cercetării, date fiind rezultatele deja existente Trebuie să continuăm să susținem această realitate. Și misiunea principală este a noastră, a politicienilor. O a doua afirmație, eu cred că această teamă care s-a născut în elaborarea uh, Orizont 2020 între Centrul European de Cercetare și cel pentru inovare trebuie depășită. Ambii piloni sunt importanți. Creșterea finanțării pentru unul nu trebuie să slăbească pe celălalt și invers. În plus, cred că trebuie găsim o cale pentru ca cele două domenii să interacționeze mai bine Chiar dacă sunt domenii diferite, nu sunt lumi diferite. Și Europa trebuie să joace bine cărțile, să pună accentul pe independența unuia și altuia, dar trebuie create și niște forme de sinergie. Practic o cercetare mai integrată, fără pierderea specificului. Și o ultimă observație, cred și eu că ar trebui să găsim instrumente. Fiecare perioadă are propriile priorități. Trebuie puse cap la cap prioritățile urmărite de Consiliul European pentru cercetare și astfel, așa cum a spus și doamna Carvalho, dar și alți intervenienți, trebuie să încercăm să exploatăm mai bine rezultatele realizate, să punem în valoare ceea ce s-a realizat, pentru că cercetătorii au fost ajutați de acest program în viața lor și în cariera lor. Deci trebuie create forme de uh, pentru mai bună interacțiune între cercetători, pentru a crea acest uh, spirit uh, comun. Mulțumesc, doamnă Toia. Urmează acum din partea grupului Renew, domnul Petkainen domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă declar de acord cu ceea ce a spus domnul Ehlers. Excelența trebuie să fie criteriul cel mai important De fapt, trebuie să fie unicul criteriu atunci când vorbim de um, inovare și cercetare. Și aș dori să îi, îl felicit pe președintele ERC. Și nu pot decât să sper că veți putea oferi stimulente pentru țările membre și de ce cred eu asta? Pentru că eu cred că și acestea trebuie să înțeleagă că trebuie să investească ele însele mai mult în cercetare și dezvoltare. Știu că doar două țări au reușit să investească 3% pe an și nu este suficient. Avem nevoie de investiții în cercetare și dezvoltare mai mari în statele membre. Dar acum, în fine, Vreau să vă întreb. Vreau să răspundeți de Consiliul European pentru Cercetare. Cum? Vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre buna funcționare a lanțului de inovare în Europa. Cât de bine, până la urmă, comercializăm rezultatele inovării. Cum se aduc în producție acele inovări? Asta în comparație cu Statele Unite sau Corea de Sud și alte țări. Eu cred că nu am reușit uh, așa cum ar trebui, dar vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc acum din partea socialiștilor, doamna Galvez Munios. thank you. Well, uh, congratulations. Mulțumesc și mulțumesc felicitări tuturor uh, celor prezență aici. Într-adevăr, iar este o o poveste de succes pentru că a îmbunătățit și armonizarea structurilor științifice naționale. Eu uh, vin din Spania și a fost clar impactul uh, pe care l-a avut acest consiliu, care a fost unul foarte bun. Așa s-a întâmplat pentru că aveți tocmai această independență, această libertate și cred cu fermitate că știința bună nu reiese decât urmând niște criterii științifice clare. e clar că trebuie să îmbunătățim uh, condițiile și pentru teritoriile sau pentru genul mai puțin reprezentat. Considerați că asta s-ar compensa cumva că este o balanță sau uh, Cum vedeți modul în care se face alocarea fondurilor pe criteriile acestea sau pe criterii uh, științifice? Nu știu dacă considerați, de exemplu, că deschiderea ar putea să vă reducă independența. Este un lucru cu care deja vă, vă confruntați. Mulțumesc. Și în numele socialiștilor și democraților, doamna Kylie. Mulțumesc, știu cât de activ ați fost la mai multe aspecte și cât de important este să um, există cineva care să înțeleagă cu adevărat excelența și cât de important este să continuăm acest uh, proiect în Europa. Nu putem să fim competitivi cu China și cu uh, Um, Statele Unite, dacă nu investim la fel de mult. Deci încercăm să facem un efort pentru a promova, pentru a prezenta realizările ERC și aș dori să se îmbunătățească și mai mult lucrurile. Vreau să vă întreb dacă putem face ceva pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră astfel încât și statele membre să fie implicate, să nu, ne concentre, să nu se concentreze neapărat doar pe fondurile proprii sau să nu știe despre ERC. Cum putem să le implicăm? Excelența atrage excelența, dar pe de altă parte trebuie totuși să avem motivație pentru mai multe universități, mai multe centre de excelență, mai mulți oameni de știință care să se implice, să contribuie. Asta e legat de cooperarea transfrontalieră și, în al doilea rând, aveți vreo idee despre cum să creăm o obligație pentru ca oamenii care au beneficiat de pe urma acestei finanțări să și recompenseze cumva lucrurile. Nu mă refer în general. Cum uh, să se implice la partea de dezvoltare, brevete, dreptul de proprietate intelectuală, cum uh, ar putea acestea să ajungă înapoi la cetățenii europeni, pentru că e foarte important uh, pentru a ne asigura că ERC uh, devine mai puternic în fiecare an. Mulțumesc și ultimul nostru vorbitor, doamna Solis Perez. Mulțumesc! Domnule profesor Burghinon, aș vrea să știu care este opinia noastră cu privire la ultimul subiect menționat. Cum să uh, sporim um, um, cunoștințele în rândul uh, ERC și cum să aibă un impact asupra societății și asupra economiei. Există un uh, program specific, se cheamă Proof of Concept, care se pare că funcționează foarte bine și aș vrea să știu dacă îmi credeți că ar fi bine să alocăm mai multe fonduri acestui program sau pentru unele uh, Um, similare sau să le concentrăm pe cercetarea de bază care este subfinanțată. În ceea ce privește această Europa cu două viteze în cercetare, există un dezechilibru între state care se reflectă și în cercetare. Ce putem să facem pentru a depăși acest dezechilibru? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! A fost un șir lung de observații și de intervenții. O să vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule Burghiniu. Mulțumesc. Și o să-i las ocazia și lui Anție să răspundă la câteva dintre întrebări. Avem, să spunem, mai multe titluri, mai multe categorii. Să încep cu întrebarea doamnei Carvalho deja științific, uh, Consiliul Științific a recunoscut deja, face parte din uh, solicitările pe care le-am făcut pentru următorul uh, program cadru, și anume titlul Agilitate. Agenția care se ocupă de Consiliul nostru, oamenii sunt, de acolo sunt cei mai în măsură să colecteze și să organizeze rezultatele din cercetare. Deocamdată pentru că e o agenție executivă, nu face parte din uh, misiunea sa și ne temem că și ne considerăm că rolul acesta ca rezultatele să fie prezentate la nivel global, ar trebui să fie alocat agenției. Deci rolul să revină agenției. Este o poziție pe care am uh, apărat-o și nu este rolul ERC să facă politici. Comisia trebuie să se ocupe de acestea. Deci prin această propunere nu facem uh, o înlocuire, ne înlocuim noi uh, și ne punem în rolul celui care definește politicile. Dar e clar că oamenii care au monitorizat uh, dezvoltarea proiectului sunt cei mai în măsură să facă acest lucru. Acesta este primul comentariu pe care vreau să-l fac. A fost o solicitare specifică pe care am făcut-o. Dacă vă uitați la modul explicit în care este scris uh, Orizont Europa se poate. Noi sperăm să nu fie doar posibil, ci să se și întâmple și poate și Parlamentul ne poate ajuta aici. Pentru că mi se pare lucrul cel mai bun de făcut. Asta ar fi o etapă. Următoarea ar fi, sigur, cum să îmbinăm activitățile ERC cu alte activități din uh, Orizont Europa. Un caz uh, evident este cel al EIC, care a fost menționat de mai multe ori în intervenția dumneavoastră. Sigur, noi n-am așteptat uh, să fie pe deplin uh, în vigoare ca să lucrăm. Am invitat uh, membrii grupului de nivel înalt care se ocupau de definirea acestuia ca să vedem <clears throat> ce fel de punți putem să construim și, de fapt, deja am avut o serie de discuții explicite cu domnul Malo, care se ocupă de pregătirea task force-ului pentru EIC și chiar se, e planificat, bine, eu nu o să fiu acolo pentru că mi-închei mandatul în decembrie, s-a planificat o reuniune comună între ERC și Comitetul de Nivel Înalt pentru EIC. Deci, știm sigur că trebuie să facem mai multe. Un lucru care deja a fost identificat a fost posibilitatea pe care o și uh, denumisem la ERC. Avem proof of concept – și vreau să avem Proof of Concept 2, care după aceea să fie pe mâinile EIC, adică o parte dintre proiectele care s-au identificat uh, de către ERC, că se pot dezvolta și mai mult, să fie aduse la un alt nivel de finanțare și aici intervine răspunderea EIC. Noi nu avem varietatea de instrumente financiare, mai ales la parte de împrumuturi sau uh, capital uh, de risc. Acesta... Să vă dau un exemplu foarte concret. Noi am elaborat uh, relații cu EBAN. Am primit chiar o medalie pentru uh, proiectele bune pe care le-am finanțat. Deci ideea că cercetătorii uh, care primesc fonduri prin IRC sunt izolați de restul, nu corespunde realității. Dar sigur suntem dispuși să lucrăm mai mult în acest sens dacă găsim modalități bune. Și o parte din acest lucru se referă la faptul că Orizont uh, Europa ar trebui să lucreze mai puțin uh, în sistemul silozurilor ca până acum. Și sunt convins că aceasta ar fi o modalitate prin care uh, ERC să contribuie și mai mult, dar trebuie să respectăm uh, principiul de jos în sus. Deci să fie la inițiativa judecătorilor, ei să fie uh, vectorul și dacă nu, atunci uh, chiar o să avem probleme. În ceea ce privește publicitatea, este un lucru pe care l-a menționat domnul Nica, sunt puțin uh, uh, surprins pentru că noi am făcut eforturi mari pentru ca INC să fie uh, Um, vizibil. Am avut uh, interacțiuni cu STOA, am avut evenimente la Parlamentul European de două ori. Nu cred că sunt așa de multe programe ale Comisiei Europene din cercetare care să uh, organizeze activități comune cu Parlamentul. Nu, ne-a făcut mare plăcere uh, și președintele Parlamentului de la vremea respectivă ne-a făcut onoarea de a fi nu doar prezent, dar de a și interacționa cu laureații primului Nobel și cu alți participanți și am făcut uh, foarte multe eforturi pe partea de media sociale unul dintre evenimentele care au uh, primit cea mai mare acoperire a fost anunțul acesta cu imaginea găurii negre. A fost o operațiune extraordinară pentru că am primit sprijin uh, foarte mare de la comisie, dar și de la oamenii de știință care au fost informați. Și încă un lucru pe care l-am făcut a fost un succes extraordinar, a fost ERC Comics. A fost uh, o combinare de forțe între desenatori, ilustratori de desene animate și de desene și um, benzi de senate și uh, cercetători. Și uh, era foarte important, această cooperare chiar a continuat. Aceste benzi senate sunt acum pe internet, ne gândim că poate chiar ar trebui să fie puse în vânzare în librării, să vedem. Pe frontul acesta suntem uh, hotărâți și cred că și succesorul meu va merge pe aceeași linie, să facem eforturi încă și mai mari. Cât despre activitatea comună cu statele membre, sigur. Este un proiect în care m-am implicat foarte mult personal, pentru că atunci când vine vorba de discuții cu diferite structuri, pentru că fiecare stat e organizat în felul său, și în discuțiile acestea, pentru ce am pledat eu foarte mult, a fost uh, următorul, că de obicei era vorba de o fundație privată sau uh, în o autoritate publică. Deci eu am pledat ca oamenii care au fost identificați de către IRC să uh, fie excelenți, să primească oportunitatea de a fi sprijiniți printr-un uh, program național dacă n-au primit finanțele prin IRC. Iată, un loc unde poate că ar trebui să ne uităm la o mai bună cooperare cu fondurile structurale, pentru că în unele situații s-a încercat, dar nu prea s-a reușit. Mai în parte pentru că definiția utilizării fondurilor structurale este foarte limitată. Mai ales relația cu crearea imediată de locuri de muncă. pare să fie interesant, dar uh, uneori trebuie să ne uităm la o perspectivă pe termen mai lung și pentru URC ar fi foarte important. Și, sigur, eu îmi dau seama foarte bine de diferența dintre situațiile legate de sprijinul pe care îl primește cercetarea în diferite state. S-a menționat faptul că două state sunt peste 3% din PIB. Să nu, nu uităm că și Israelul și Corea de Nord sunt peste 4%. Și mai sunt state în Europa unde Sprijinul pentru cercetare este sub 2%, uh, um, deci uh, trebuie să ne gândim și la condițiile din aceste state care sunt mai adverse. Să nu fie uh, tocmai pedepsite de două ori. Pe de o parte pentru că nu au resurse la nivel local și a trebuit și la acestea să aibă. Dar sigur, se creează o concurență inegală. Și domnul Eller și doamna Toi au spus că, din păcate, dacă schimbi uh, criteriul că unicul, criteriul că este vorba de excelență uh, științifică, atunci omor IRC. În primul rând că nu o să mai avem uh, cei mai buni evaluatori și nu o să primim cele mai bune proiecte. Deci trebuie neapărat să existe o discuție cu adevărat științifică. Asta nu înseamnă că nu ne pasă de aceste aspecte. Mie îmi pasă foarte mult. Domnul Lunica a părăsit sala, dar știe foarte bine, am colaborat cu el în România și știu că uh, în România sunt matematicieni uh, extraordinari și eu sunt matematician și sigur trebuie să ne asigurăm că structurile locale sprijină oamenii cum trebuie și că le dau posibilitățile necesare de elaborare și de depunere de proiecte către ERC. Mă opresc aici și dau cuvântul lui Antia. Um, Am fost în astfel de paneluri de multe ori și m-am ocupat și de comunicare în numele ERC de mai multe ori și trebuie să spunem că există un sprijin uh, foarte mare pentru accesul la comunicare. De asemenea, bazele noastre de date, Uh, sunt cu acces uh, deschis, deci toate cunoștințele um, beneficiarilor IRC uh, ajung direct în cunoștințele științifice și au o, o probabilitate mare să fie accesate direct de către toată lumea. Și de asemenea, se consideră că e un fel de premiu foarte important pentru întreaga carieră. Toți beneficiarii în primesc uh, solicitări din partea universităților, statelor membre să ia cuvântul, să țină discursul, să își prezinte lucrările. Și unii dintre ei sunt uh, studenți, sunt doctoranți și în fiecare an uh, lucrează astfel de studenți cu beneficiarii aceștia și să nu uităm că până la urmă este vorba de excelență și de construirea de carieră. Pot să vă spun de asemenea, pentru că am fost într-un panel, am fost întrebată ce aș schimba. Când ești într-un astfel de juriu, vezi și selectezi dintr-o serie de CV-uri și de idei. Și sigur, avem o rată de finanțare generală scăzută. Avem propuneri uh, cu note foarte bune, și știi că pot aduce o contribuție anume și îi vezi că sunt atât de aproape, dar n-au fost suficienți bani ca să ajuți pe, uh, pe toți din toate țările și indiferent de gen și e destul de dureros. Uh, ar fi bine să nu trebuiască să respingem atât de multe idei uh, excelente cotate cu A înțeleg ce înseamnă că nu există oportunități pentru toate statele și știi de asemenea că ce investești în știință va aduce uh, profitul, dar cel mai uh, rău lucru pe care poți să-l faci este să scazi bugetul, pentru că în felul acesta o să creezi și mai puține oportunități, pentru că cu un buget mai mic o să-i um, selectez pe cei care au cel mai bun mediu în care să lucreze. Toate acestea uh, duc la convingerea absolută că ERC este doar un pilon, unul important, și care trebuie văzut și în concurență cu investițiile enorme pe care le fac um, alte state membre pentru a căuta talente. Și eu trebuie să fac multe în Germania, la politici, la interacțiunea cu China și pot să vă spun că tocmai uh, asta au un program în care caută Um, talente din Europa și în altă parte și le dau o libertate enormă. Le dau fonduri uh, fără să le impună ceva, pot să facă tot felul de demersuri. Asta este calea pe care o urmează alte state, mem- alte state din lume și cred că se leagă de um, întrebarea pe care mi-o spus și cred că aceasta reprezintă uh, o importanță foarte mare pentru noi. Știți din istoria științei că Inovarea și excelența nu sunt lucruri pe care le poți programa sistematic, dar sigur e nevoie de multe interacțiuni și de uh, vizibilitate. Avem universități, uh, politicieni care vorbesc despre modul în care se pot uh, forma idei și partea aceasta de comunicare care este, să spunem, gratuită, nu trebuie să fie nici ea subestimată. Mulțumesc. Domnule Burghiniu, vreți să adăugați ceva? Da, vreau să subliniez două lucruri. Numărul de state care au uh, introdus uh, reforme în sistemul lor de cercetare. Exemplu cel mai spectaculos este Polonia, care a creat o agenție de finanțare, dar și reforma universităților care a fost introdusă recent, oferând mai multe posibilități de dezvoltare a cercetării la cel mai înalt nivel. Și încă un lucru pe care vreau să-l uh, menționez se referă la întrebarea dumneavoastră cu privire la ambiția alocării unor resurse dedicate pentru schimbări climatice, de exemplu. Unde nu sunt în largul meu, nu e caracterul prioritar. Vedeți că port uh, acest însemn pentru un angajament foarte clar, dar până la urmă e vorba de banii pe care investești. Trebuie să îmbinăm aceste eforturi o evaluarea calității, pentru că se știe că printre proiecte, și am făcut acest lucru sistematic la energie, unele proiecte schimbă complet peisajul și chiar dacă ă, suma de bani care a, a fost alocată pentru acesta n-a fost mare, impactul poate să fie considerabil. Și în alte cazuri trebuie să se facă un efort ă, pe termen lung și constant, dar care nu va schimba peisajul uh, imediat. Deci trebuie să existe două dimensiuni. Pe de o parte, da, să ne asigurăm că se face un efort semnificativ, dar pe de altă parte să identificăm una dintre proiect, una dintre propuneri, de exemplu, modul, proiecte care schimbă modul în care privești un domeniu. Și Ance a dat un exemplu în domeniul său de lucru. Sunt aspecte pe care le ignori sau le interpretezi greșit și până nu dai seama de acest lucru, de fapt, nu tratezi problema concretă. La mm, topirea banchizei, un lucru era important, modul în care apa penetrează apa. Nu era înțeles deloc. Odată ce s-a înțeles, lucrurile s-au schimbat și de, a, de aceea vedem acum o topire mult mai rapidă decât uh, s-ar fi anticipat. Când ai înțelegerea mm, de bază, uh, e, acest lucru este esențial să faci uh, estimările corespunzătoare. Dacă ne limităm la supraveghea sumele de bani, greșim, ar trebui să ne uităm și la calitatea constatărilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Burghiniu, și mulțumesc foarte mult și domnul Bocis pentru că ne-ați prezentat această perspectivă și cu aceasta încheiem sesiunea de această dimineață. Reluăm la două și jumătate. Mulțumesc foarte mult!